So, good, good morning everybody. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Bună dimineața tuturor. Dacă îmi permiteți, voi, uh, mă voi folosi de limba mea maternă, maghiară, pentru a prezida această reuniune. Aș dori să îi urez bun venit uh, profesorului uh, Brum de la Universitatea din Cambridge. Vom începe cu prezentarea dumnealui. Îi dau cuvântul imediat. Sorry, number two, number two is English. yes. Thank you. Thank you very much, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Despre ce voi vorbi astăzi? Voi începe prin a spune câte ceva despre mm, termenii folosiți uh, referitor la bunăstarea animalelor. Durabilitate, bunăstarea animală, uh, sănătate uh, și sensibilitatea um, animalelor. Apoi voi vorbi despre politicile UE în ceea ce privește anima- bunăstarea animalelor, um, și influența acestora în lume. Voi spune câte ceva despre oportunitățile companiilor uh, din Uniunea Europeană ca rezultat al acestor politici privind bunăstarea animalelor. Voi vorbi puțin și despre import-export și Organizația Mondială a Comerțului. Iar apoi mă voi referi și la Uh, formulări științifice ce țin de animale și folosite în legislație, dar și referințe la bunăstarea animalelor în alte tipuri de legislație, cum ar fi cele ce țin de comerț. Câte ceva și despre, câte, și câteva statistici despre animale și care nu sunt, uh, care sunt cele care nu sunt uh, acoperite de legislație și uh, câte ceva despre uh, ce ar putea uh, fi un necesar pentru legislație viitoare, dar și câte ceva despre programe de educație, cercetare și aplicare. Păi, deci, uh, bunăstarea animalelor este o parte, o dimensiune a uh, sustenabilității. Câteva lucruri care ar putea face un sistem de producție nesustenabil. Efecte adverse asupra sănătății umane. În momentul de față discutăm foarte mult despre uh, sisteme medicale și veterinare și agricole care ar putea duce la o creștere a rezistenței antimicrobiene. Asta impactează, are un impact asupra uh, tratamentului atât al animalelor cât și al ființelor umane și poate avea efecte asupra sănătății umane. Apoi, uh, mm, bunăstare, uh, mm, lipsa bunăstării la animale, apoi uh, Uh, modificări genetice inacceptabile, uh, apoi există efecte de mediu, de exemplu, uh, efecte care duc la schimbări climatice, um, efecte ce afectează biodiversitatea sau care poate cauzează poluare. Apoi avem problema utilizării ineficiente a resurselor alimentare mondiale. Când ne uităm la sistemele agricole, vedem că unele sunt foarte lipsite de eficientă și pe termen lung s-ar putea să nu fie sustenabile. Dacă dăm de mâncare peștilor pești, nu este la fel de bine um, ca atunci când le dai materie vegetală peștilor, pentru că ai fi putut mânca peștele pe care l-ai dat lor să-l mănânce. Dacă le dai uh, cereale uh, vacilor în loc să le dai oamenilor, uh, iarăși nu este durabil. Mai mult de 90% din cerealele care se dau vacilor ar putea fi date oamenilor. Poate ar fi mai logic să hrănim vacile cu iarbă pe care noi nu o putem mânca decât să le dăm cereale. Și apoi avem uh, chestiunea comerțului echitabil. Și anume, oamenii nu vor să cumpere o cafea dacă cei care o produc primesc prea puțin bani din prețul pe care l-a plătit consumatorul final. Deci, um, certificările comerț echitabil au apărut uh, peste tot în Uniunea Europeană și în alte părți ale lumii astfel încât producătorii, mai ales în țările mai sărace, să primească un, uh, o remunerație uh, echitabilă pentru muncă. Apoi, uh, afectarea comunităților rurale. În unele zone, modul în care este gestionat pământul permite sau nu menținerea unor comunități rurale. Deci, iată o serie întreagă de factori care pot uh, influența durabilitatea unui sistem. Am vorbit despre ce poate să facă ca un sistem să fie nesustenabil. Însă, uh, toate aceste lucruri țin și de modul în care sunt evaluate din punct de vedere al calității produsele. Dacă ne uităm la un produs alimentar, calitatea sa este judecată după gust și valoare nutrițională, dar și uh, după cum este produs acest, uh, acest produs alimentar. Există uh, produse care sunt văzute ca fiind de proastă calitate pentru că au un uh, impact negativ în domeniile menționate mai sus. Conceptul bunăstării animale. Bunăstarea este un termen folosit pentru toate animalele, inclusiv oameni, dar nu se folosește pentru plante sau uh, obiecte uh, sau obiecte. Bunăstarea poate varia de la foarte bună la foarte slabă. Acum avem o, o, o gamă de, măs- de indici de măsurare uh, științifici a nevoilor um, bun- uh, în ceea ce privește bunăstarea animalelor. Există multă s-a făcut multă cercetare referitor la ce este important pentru animale și ce se întâmplă dacă nu beneficiază de anumite condiții. Există măsurători ale bunăstării, după cum spuneam, de exemplu, se pot măsura uh, hormonii uh, de stare de urgență, să zic așa, care ar putea să ne spună ceva. Iată, exemplul acesta ne spune ceva despre transport. Bunăstarea uh, ovinelor este um, măsurată prin nivelul de hormon uh, cortizol. Ce se întâmplă este că, este că dacă uh, pui un, un număr de oi uh, într-un camion, cele nu au mai trecut niciodată prin asta, um, ele reacționează cu stres Uh, și deci cu acest uh, hormon. Vedeți aici o uh, călătorie de 31 de ore. După câteva ore se adaptează, dacă mm, se merge pe autostradă, nivelul este destul de slab, dar apoi la finalul acestui drum era un drum mai sinuos și șoferul a mers cu viteză normală, fără să mm, încetinească pentru animale și iată nivelul de stres a uh, crescut. Apoi, măsurători ce țin uh, de, sau indici ce țin de comportament, un studiu făcut uh, la Cambridge. Se analizează durerea la oi. Când simți durere, acest lucru poate să fie vizibil pe fața ta. Obrajii sunt tensionați, ochii sunt mai închiși, Uh, e exact aceeași expresie pe care are un bebeluș, dar același lucru este vizibil și la alte specii. Um, și deci se poate evalua nivelul de durere al unui animal în funcție de um, expresia sa Deci toate acestea sunt uh, utile pentru a uh, vedea reacția și uh, nivelul de durere al unui animal. Deci, uh, bunăstarea se referă la toate mecanismele pe care le folosesc animalele pentru a face față. Mecanisme fiziologice, comportamentale, toate acestea se întâmplă în creier. Uh, creierul este sursa sentimentelor pozitive, dar și negative. Uh, iar apoi uh, avem și uh, răspunsul la patologie. Conceptul de sănătate este esențial pentru bunăstarea animalelor. Sănătatea este o parte cheie a bunăstării, nu este ceva separat, face parte din acest concept. Deci, bunăstarea practic este termenul mai larg, dar este important să spunem că sănătatea este un aspect al bunăstării și trebuie evaluată în, fie, în orice studiu privind bunăstarea. Unele definiții uh, folosite în acest domeniu însă sunt depășite, cum ar fi cea Organizației Mondiale a Sănătății, mi se pare mie. Uh, bunăstarea este stat, situația unui individ sau al unui grup, dar nu putem vorbi despre bunăstarea unei populații. Iar protecția animalelor este ceva efectuat de către uh, oameni. Iar bunăstarea animalelor caracterizează animalul pe de altă parte. De obicei, protecția animalelor uh, se limitează la animale pe care le considerăm sensibile. Asta înseamnă o, o uh, conștientizare și o abilitate cognitivă necesară pentru a avea sentimente. Deci uh, trebuie ca uh, animalul respectiv să resimtă um, uh, durerea, teama, dar și plăcerea acestea, uh, care sunt aceste animale, pentru că în principiu le protejăm mai mult decât uh, cele care nu sunt sensibile. Să începem uh, prin a defini care sunt oamenii sensibili. Un, uh, embri, un uh, ovul uh, fertilizat devine un embrion, fetus și apoi se naște. La un moment dat, acest individ um, primește această capacitate a sensibilității, dar nu de la bun început. De asemenea, persoane cu uh, uh, traume uh, ale creierului uh, pot fi considerate uh, a nu fi sensibile. În momentul de față, știința ne spune că mamiferele, păsările, reptilele, uh, Uh, peștii și unele nevertebrate sunt sensibile. S-ar putea să uh, se uh, adauge mai multe animale la această listă, dar deocamdată aceasta este ce considerăm animale sensibile. Mai există un element, calitatea vieții, care înseamnă bunăstare, de fapt, dar uh, în principiu, folosim calitatea vieții pentru lucruri uh, ce, ce sunt mai durabile, ce țin mai mult uh, timp. Nu spui că ți-a fost afectată calitatea vieții pentru că tocmai te-ai tăiat la deget. Important este că uh, bunăstarea și sănătatea înseamnă exact același lucru pentru oameni și pentru alte specii de animale. Nu există nicio diferență. Iar interesul actual uh, sau tendința actuală de a vorbi despre o sănătate și o bunăstare, tocmai asta reflectă. Iar când um, la nivel individual bunăstarea nu este asigurată, există și o mai mare șansă, o mai mare um, posibilitate de a fi afectat de boală. Deci uh, creșterea bunăstării reduce bolile. Um, Tocmai de aceea prevenirea uh, rezistenței antimicrobiene este bună pentru bunăstarea animalelor. Dar dacă ai un uh, sistem uh, bazat pe bunăstare, deși bunăstarea este la un nivel ridicat, uh, asta reduce numărul de boli și deci de tratamente antimicrobiene. Deci există o legătură între, acești, între aceste elemente. Încă un termen pe care l-am men menționat este eutanasia. Acest termen trebuie să fie folosit la fel pentru oameni și pentru animale. Eutanasia înseamnă uciderea unui individ în beneficiul acestui individ uh, și într-un mod uman. Dacă beneficiul este al alt, dacă uciderea este beneficiul uh, altcuiva, trebuie să fie numită o uh, ucidere, pur și simplu, sau o ucidere umană, dar nu este eutanasie. Dacă ai un animal uh, de casă și nu-l mai vrei și-l ucizi, uh, nu este eutanasie, este poate o ucidere umană. concluzia însă este că um, îngrijirea atât a oamenilor cât și a animalelor folosite de oameni este mai bună dacă sunt uh, considerate ca indivizi. În care a fost uh, influența politicilor de bunăstare a animalelor, animalelor ale Uniunii Europene în lume? Sute de milioane de animale uh, au avut o bună, au beneficia de pe urma bunăst îmbunătățirii bunăstării în urma politicilor uh, și legislației UE. Dar asta și în alte părți ale lumii, nu numai în Uniunea Europeană. De multe ori legislația în alte țări a fost copiată după legislația europeană și s-au folosit date științifice europene, uh, cum ar fi uh, cele produse de EFSA Uh, rapoarte, de exemplu, despre bunăstarea scroafelor folosite uh, tocmai uh, pentru a elimina metode inumane de a ține scroafe și de a crește scroafele. Deci, politicile UE au avut o influență în lume și cred că în acest domeniu, ca și în alte domenii, imaginea Uniunii Europene uh, a fost uh, îmbunătățită prin existența acestor uh, politici. Este văzut ca un indicator al unei societăți civilizate. Cum s-a întâmplat acest lucru? O schimbare care a permis legislație nouă și a încurajat publicul uh, să, să solicite această legislație, a, a fost creșterea nivelului de date științifice uh, și a, nivelului de cunoaștere despre um, animale. Cercetarea europeană uh, și programele de educare um, au promovat acest lucru. și cred că promovarea și la nivel mondial um, a, a, um, a fost un succes important. Iar sondajele europene arată că cetățenii um, europeni sunt foarte îngrijorați de bunăstarea animalelor și sunt îngrijorați de animale care sunt și în UE și în afara UE. Acest gen de îngrijorare și preocupare este în continuă creștere la nivel mondial, nu numai în Uniunea Europeană legislația UE și politicile se, UE se bazează pe informații științifice, dar uh, și pe date din um, sondaje um, de calitate, cum ar fi eu, um, Eurobarometrul. De exemplu, interdicția Um, referitoare la produsele uh, de focă a fost uh, pusă în aplicare tocmai pentru că existau dovești științifice că metodele de ucidere nu erau uh, umane. Mai multe organizații mondiale acum numesc bunăstarea animalelor ca un factor ce trebuie luat în considerare când se decid politici. FAO, Uh, vorbește despre bunăstarea animalelor și potențialul acesteia de a, creș- de a crea beneficii pentru uh, producători. Organizația Internațională pentru uh, Bunăstarea Animalelor a publicat recomandări pe mai multe subiecte care au fost adoptate de 185 de țări. OCD are politici privind bunăstarea animalelor inclusiv IFC, International Finance Corporation, parte din grupul Băncii Mondiale, Um, a declarat că o mai bună bunăstare a animalelor crește eficiența și profitabilitatea uh, în domeniul uh, acesta. Există oportunități ca urmare a politicii de bunăstare și a legislației în general, dacă sunteți primii care faceți în lume uh, ceva, aveți cele mai multe ocazii. Și asta s-a întâmplat și aici în mare măsură. E o piață imensă, dar uh, nu, nu chiar așa mare, de fapt este mare. Legislația pe um, sacrificare a implicat și uh, cea de asomare, uh, mai ales în vederea promovării de legislație pentru uh, export. Lucrul acesta a fost după aceea preluat și în alte țări. De exemplu, în China, unde se folosesc produse UE. Nu știu în ce măsură, dar uh, se pare că există. Așa că dacă avem un sistem foarte bun de asomare și uh, sacrificare, se poate vinde. Uh, apoi, la fel și pentru uh, uh, diverse alte animale, cum ar fi pentru găinăutoare, pentru sistemele de uh, cazare a vițeilor și la porci. Uh, de asemenea, există oportunități pentru vânzarea unor produse uh, cu grad înalt de bunăstare animală. Dacă ne gândim la OMC, aceasta nu a menționat uh, bunăstarea animală ca motiv pentru restricționarea importurilor. Interdicția pe produse de focă a trecut pentru că uciderea tinerelor foci nu se considera a fi făcută în mod omenesc mai ales în Canada, unde sunt uh, omorâte ori prin împușcare, ori prin uh, lovire cu o măciucă. Și oricum este pe o banchiză, uh, dacă este împușcată, și nu întotdeauna se poate împușca bine dintr-o barcă pe o banchiză plutitoare. Uneori, uh, dacă îi primește o măciucă în cap, uh, moare imediat, dar nu totdeauna, pentru că trebuie să țintești bine. Există dovești științifice într-un raport EFSA în care metoda de omorâre a focilor n-a fost întotdeauna omenească. În sondajele Eurobarometru a arătat că cetățenii europeni nu consideră potrivit vânzarea unui produs Uh, în urma jupuirii unui animal uh, care era încă conștient. Așa că a fost prezentat de UE, am fost uh, implicat în prezentare din partea OMC ca o chestiune de moralitate publică, de etică publică. Și cred că este o evoluție importantă, pentru că deschide posibilitatea și a altor restricții de import pe motive etice. Adică bunăstarea devine o chestiune de etică. Ca uh, o restricție impusă de OMC la mișcarea la libertatea de mișcare a uh, bunurilor. Acum, uh, care este referința precisă la sentimente, sensibilitatea animalelor în uh, legi. Legislația și alte politici nu trebuie să uh, se refere la animale doar ca obiect de proprietate și asta de la tratatul de la Amsterdam și de la Lisabona încoace. Cu toate acestea, unele legi fac acest lucru. De exemplu, directiva cu privire la uh, animalele utilizate pentru scopuri științifice spune că animalele au o valoare intrinsecă care trebuie să fie respectată. Prin urmare, există preocupări etice cu privire a uh, publicului general cu privire la utilizarea animalelor în procedură. De aceea, animale trebuie întotdeauna să fie tratate ca animale sensibile sau cu sentimente. Vedem o trimitere clară în cazul acesta la sensibilitate, dar nu întotdeauna există. De exemplu, în acordul la, uh, cu Canada, CETA, nu există. În unele cazuri trebuie să includem bunăstarea animalelor în acorduri mai generale de comerț. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că formularea legislativă folosește potrivit, adecvat termenii. Ă, de exemplu, directiva 98 per 59 spune că asigură bunăstarea animalelor, ar trebui să spună însă asigură o stare bună de, sau bună stare la nivel bun a animalelor. De aceea Uh, e o trimitere la nevoi, nevoi care se află în creier, deci sunt biologice, dar nu țin de fiziologic sau de comportament. Mai sunt lucruri de îmbunătățit. Care sunt problemele importante din lume și din UE? Dacă ne uităm la numărul de animale care sunt uh, ținute și utilizate de uh, oameni din Europa, cei mai mulți sunt pui, 4.000 de milioane, al doilea uh, pești, um, peștii, în primul rând păstrăvii somonul, dar avem și găini ouătoare, de asemenea uh, pentru reproducere, după care urmează uh, iepuri, rațe, curcani, porci, pisici, bovine și așa mai departe. Cam toate sunt animale de fermă. Pisicile și câinii sunt în, printre ultimele, dar mai sunt și animale de laborator, un număr mult mai mic. Nu spun că nu sunt importante, dar sunt mult mai puțin. Dacă e o problemă de bunăstare, atunci e problemă pentru mai multe animale. Dacă avem de a face de, cu, uh, să zicem, uh, față de câini și animale de laborator, dacă e să spunem despre uh, pui sau pești. Animalele, alte probleme sunt legate de uh, transport, de sacrificare. Avem legislație care acoperă specii importante, cum ar fi pui, bovinele, porcii. Acestea sunt animale cele mai curente ținute de oameni, dar cele care sunt pe locurile 2 până la 11 nu sunt acoperite Uh, transportul este acoperit, uh, sacrificarea da, dar restul nu. Majoritatea animalelor nu se acoperă mai ales uh, la condițiile de trai. Directiva 9858 e atât de generală încât are un efect, să zic, limitat. Care sunt problemele cele mai mari? În primul rând, probleme de picioare, mai ales la pui, a doua problemă, deși avem uh, legislație pentru găinăutoare, porci și uh, bovine, pentru uh, vacile ținute pentru lapte nu avem, dar avem uh, pentru probleme de picioare, mastită și alte tulburări reproductive uh, sunt uh, probleme cu privire la bunăstarea. Deci dificultăți pentru animale mai ales pentru animale care produc sau sunt cu capacitatea de producție și nu sunt a, acoperite de legislație adecvată. Avem o a, lege pe sănătatea animalelor, dar avem 300 de milioane de animale, cum ar fi a, somon, a, dar și păstrăv, a, păsări, și așa mai departe, care nu sunt protejate. Așa că avem o circunstanță în care unele state membre dețin legislația, altele nu. Așa că oamenii pot fi cruzi în mod legal în unele state membre și mai puțin în altele. Lucru pe care uh, lucru de care cam râd cei din afara UE. Dacă am avea o lege pe bunăstarea animalelor, ar proteja aceste animale. Deci ar fi foarte bine de avut. Ar putea fi secțiune la acestei legi sau legi separate, cum ar fi regulamente și directive pentru speciile principale. Ar trebui să avem o trimitere la în acordurile de uh, comerciale la uh, bunăstarea animală și la faptul că acestea simt. Dar uh, care să acopere care sunt uh, acțiunile viitoare necesare? În primul rând, um, ocaziile de educație, care sunt uh, un domeniu foarte important. Fără îndoială că modul cel mai important este pe internet, iar UE în acest sens a fost bună în oferirea de informații pe internet. Însă, nu facem suficient de multe lucruri în prezent. De exemplu, uh, Indicii de Bunăstare Animală este un uh, proiect uh, finanțat UE în sensul creării unui site internet cu privire la educația și informarea pe acest domeniu. Mm, s-a făcut acest lucru, dar nu se continuă. Așa că ar trebui o asemenea inițiativă continuată, ar trebui găsite fonduri în UE pentru a oferi informații științifice de calitate înaltă și cu privire la educația în domeniul bunăstării animale pentru oricine ar vrea să afle aceste lucruri. Informații care să fie verificate științific, nepartinitoare. Deocamdată există informații de la diverse grupuri de interese, uneori utile, dar uh, nu sunt uh, nepărtinitoare și nu sunt nici verificate științific. Politicile de cursuri, cum este uh, Better Training for Safer Food, în țări terțe, sunt foarte uh, valoroase, lucruri care ar trebui continuat, cu impact, mai ales în oferirea de informații specifice. Totuși, avem nevoie de mai mulți indicatori pe anumite domenii la bunăstare animală, deci avem nevoie de cercetare științifică, de studii utile în cercetare și studii de indicatori care po- să pot fie utilizați de inspector veterinar sau de fermier pentru a, bună, pentru a verifica bunăstarea animalului. De asemenea, avem nevoie să aflăm de modul în care putem combina bunăstarea animalelor cu alți factori în mod durabil, pentru că combinarea lor este esențială um, și avem nevoie și de cercetare în a ajunge la acest Politica de a verifica și schimb de informații cu privire la aplicarea legislației în toate statele membre există, există de ceva vreme încoace, este foarte valoroasă, dar ar trebui să continue. Cred că punerea în aplicare a legislației existente nu înlocuiește uh, completarea uh, legislației. Deși se rezolvă unele probleme, avem foarte multe goluri. Nu pot spune uh, în aplicare o legislație care nu există. Pentru multe animale care sunt ținute în Uniunea Europeană, nu există nimic, nu se aplică nimic. Iată titlul raportului pe care îl aveți în fața ochilor și două cărți pe care le-am scris pe acest subiect. Și cu acestea, poate că aș vrea să mulțumesc Departamentului de Politic Iotavio eh, Marzocchi și colegilor pentru eh, ajutorul pe care mi l-au acordat în eh, producerea acestui raport. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumim, domnule profesor! Mulțumim. Eu sunt uh, de formare biochimist, așa că ce ați spus dumneavoastră uh, mi este foarte aproape de inimă. Am ascultat cu luarea minte prezentarea dumneavoastră și cred că cu toții considerăm extrem de utilă această prezentare. Stimați colegi, aveți întrebări adresate domnului profesor? Da, aveți cuvântul. Ekkor parancsoljon. Jó. Hazikap asszony? Oké, okay, rend. Gentlemen. Okay, absolutely, absolutely. Please. Rugăm să luați cuvântul, doamnă. Mulțumesc. Ne luptăm acum ă, cine pune prima întrebare, cine sparge gheața cu privire la bunăstarea animalelor. Nu deseori se întâmplă acest lucru. Crezi că Parlamentul vorbește mai ales despre oameni și despre bani. Așa că e important să vorbim despre uh, bunăstarea animalelor o dimineață întreagă. Cred că ar trebui să o facem mai des și chiar mai bine, astfel încât să ajungem să producem legislație nouă și mai bună. Lucru absolut esențial. Am câteva întrebări domnului profesor Brum. În primul rând, mulțumesc uh, Comisiei pentru Petiții pentru ridicarea pe tapet acestei, acestui subiect extrem de important și domnului profesor Brum pentru această prezentare detaliată în situația bunăstării animalelor în Uniunea Europeană. În prezent, Europa zice că are standardele cele mai înalte din lume pe bunăstarea animalelor. Pe de altă parte, există animale uh, care sunt crescute în uh, locuri imense, de asemenea apar și boli. Am auzit de uh, măgari aruncați de pe clădiri înalte și lucrul cel mai îngrozitor a fost, pe care l-am auzit aici în Europa, este incendierea uh, taurilor. Sunt lucruri crude care le, li se întâmplă animalor. Uh, cu privire la moratoriul pe noua legislație, mă întrebam, credeți, domnule profesor, că dacă acest moratoriu mai durează mai există posibilitate ca și alte țări să îl adopte și să fie pe primele locuri în situația, cred că Brazilia, India, China s-ar număra printre ele. Cât putem să mai spunem că avem standardele cele mai înalte de bunăstare animală în lume? Mai am o altă întrebare. Când spuneați la începutul prezentării despre durabilitate și ce e durabil și ce e nu. Ați spus de uh, comerț echitabil și uh, mai ales cu privire la țările sărace. În UE, uh, în supermarket la piața Luxemburg, vedem că un litru de lapte este vândut la 29 de cenți. Durabilitatea comerțului echitabil n-ar trebui să acopere și comerțul în țări nu chiar atât de sărace cum ar fi cele din Europa și să avem politici echitabile și pentru proprii noștri uh, fermieri, pentru că un litru de lapte la 29 de cenți nu este echitabil. Mulțumesc. O să grupăm întrebările astfel încât să poată răspunde. Voi vorbi în germană. Spune domnul Eck. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să-i mulțumesc domnului profesor Brum pentru acest raport cât se poate de bun, pentru acest studiu extraordinar. Aș dori să mulțumesc și Comisiei pentru petiții Uh, pentru faptul că acordă atâta atenție a, a, a subiectului bunăstării animale. Există un singur lucru pe care doresc să-l critic, și anume concluziile. Bineînțeles, domnule profesor Brum, Uniunea Europeană a făcut câteva progrese uh, în domeniul uh, protecției animalelor. Însă, există o suferință animală enormă, iar aceste progrese sunt marginale. În continuare, în Uniunea Europeană, sunt uh, băgați uh, pui uh, masculi în șredere, pur și simplu pentru că uh, masculii nu uh, uh, nu pot să facă ouă. 55 de milioane pe an numai în Germania. Uh, scroafele uh, în condiții uh, groaznice, transporturile, sacrific sacrificarea animalelor fără suficientă asomare, iar apoi dezastrul, scandalul uh, creșterii uh, iepurilor. Despre asta s-a discutat săptămâna trecută la Parlament. Dacă ne uităm la ultimii 60 de ani și vedem câtă legislație am adoptat în domeniul protecției animalelor, cu Uh, litere mari în cap toate pe o pagină A4. Uitați-vă la legislația în alte domenii, putem uh, umple biblioteci întregi. Între timp, uh, practic, toată lumea spune că această comisie nu mai este interesată de a, să adopte legislație privind protecția animalelor. Domnul Juncker, domnul Timmermans au spus-o destul de oficial că sub uh, uh, regimul lor, să spună așa, nu se va mai adopta legislație de protecție animalelor. Și Domnul Brom a spus, că există multe animale care nici măcar nu sunt uh, menționate în legislație. În Uniunea Europeană există 330 de milioane de iepuri crescuți și sacrificați în fiecare an. 99% dintre acest, din acest număr uh, de animale um, trăiesc în cuște, așa numitele baterii um, și uh, pot uh, să, s-ar putea spune chiar că creșterea iepurilor este cea mai mare uh, tortură de animale legalizată din Uniunea Europeană. Săptămâna trecută, Parlamentul European a reacționat la raportul meu din proprie inițiativă și a solicitat, solicitat îmbunătățiri. Am spus că dorim o legislație pentru a proteja uh, o specie de animale care de 60 de ani este ignorată. Și uh, ne întrebăm ce face comisia. Înainte de vot, uh, deja comisia a spus că aplică sistemul, uh, uh, principiul subsidiarității, că nu va face nimic, că totul ține de statele membre. Uh, mai ales ține de statele în care uh, se cresc uh, cele, cei mai mulți iepuri. Uh, inclusiv în ce, uh, uh, despre faimoasa platformă privind bunăstarea animalelor. Uh, doamna comisar a spus, bun, dacă sunt interesați actorii din domeniu, putem eventual discuta despre asta. Dacă ne uităm la această situație, este un eșec politic total, un scandal. Uh, pe de o parte avem protecția animalelor, pe de altă parte interese economice și de fiecare dată când uh, avem această confruntare, sunt alese constant uh, interesele economice. În plus, și PP-ul uh, uh, a ales uh, partea comisiei și a fost interesant că PP-ul a votat uh, a avut uh, în poziția uh, PPE-ului față de uh, standardele minime în creșterea iepurilor a fost cam cuvânt cu cuvânt ce ne-a spus și doamna comisar. Nici o legislație, nimic, nu. În viitor avem nevoie de voință politică pentru protecția animalelor și atunci vom putea acționa iar consultările cetățenilor ne-au arătat lucrurile foarte clare. Oamenii în Europa își doresc mai multă protecție a animalelor. Iar Comisia are o responsabilitate, o obligație să-i asculte pe acești oameni. De asta există Uniunea Europeană, de asta am fost și noi aleși în Parlamentul European. Nu suntem aici ca să jucăm teatru și să ne prefacem că uh, jucăm un joc uh, democratic. Acesta este uh, testul uh, pentru a vedea cât de aproape este Europa de cetățeni, cât de mult ascultă Europa de proprii săi cetățeni, iar protecția animalelor va juca un rol important aici. Asta trebuie să vedem, dacă vom uh, proteja animalele sau vom continua ca în ultimii 60 de ani. Mai am uh, o singură întrebare către noastră, domnule profesor Brom. Chiar credeți că Comisia va, va ține cont de studiul dumneavoastră foarte bun în deciziile sale viitoare? Mulțumesc. Peter da, Iar, Peter Iar acum. Mulțumesc. Colegul Eck uh, a prezentat uh, foarte bine, uh, a introdus subiectul. Iar intervenția sa a fost și politică mm. Ehm, da, bunăstarea animalelor, constrângerile economice, aplicabilitatea, toate acestea sunt uh, ceea ce face, mm, ceea ce, toate acestea fac politica. Putem să vede, avem și o mm, interpretare pozitivă a dezbaterii despre ehm, iepuri. O mare par, majoritatea Parlamentului a spus că este nevoie de îmbunătățiri. Uh, în ceea ce privește acceptarea de către cetățenii a Uniunii Europene, um, există multe sondaje și, da, poate protecția animalelor, dar mulți se plâng și că uh, Uniunea Europeană intervine prea mult în viața lor. Și trebuie să ținem cont și de asta. În Europa există un conflict între nord și sud în ceea ce îi privește, pe, uh, în ceea ce privește creșterea iepurilor. Întrebarea mea, uh, dar voi începe cu o constatare. Uh, acest studiu nu trebuie să rămână închis într-un sertar, ar trebui să fie pus la dispoziție inclusiv Comisiei pentru Agricultură. Profesorul Brom a făcut uh, și un uh, rezumat foarte important pentru oamenii politici și a făcut unele recomandări pe care merită discutate. Și în ceea ce privește bunăstarea uh, animalelor, suntem pe un drum. Domnule, consideră că nu am făcut suficient, dar dacă mă uit înapoi și văd cum erau tratate animalele în urmă cu 30-40 de ani, au existat și progrese. Deci, întrebarea mea către profesor. Există o definiție științifică um, sigură a bunăstării animalelor? Să avem o bază factuală pe baza um, asupra căreia să putem lucra pentru că percepția oamenilor a ceea ce consideră că este bine pentru animal uh, poate să fie diferită poate să fie diferită față de ceea ce spune știința. Apoi, ce se întâmplă cu uh, animalele de casă? Există multe um, animale care nu sunt supuse legislației pentru că sunt uh, considerate animale de case avem de casă, avem studii uh, în acest uh, sens. Și încă o întrebare. Strategia noastră de combatere a uh, epidemiilor, uh, mai exact uciderea animalelor afectate, uh, Corespunde acest lucru principiilor uh, bunăstării animalelor? Uh, s-a discutat uh, îndelung și despre asta. Ved considerați că există o, o legătură între uh, numărul de animale ținute într-un loc și uh, bunăstarea lor și există o Uh, legătură între performanța comercială și bunăstarea animalelor. Încă o dată mulțumesc pentru acest studiu. Uh, nu pot decât să repet, uh, mă bucur când oamenii de știință fac, ne prezintă și un rezumat pe scurt al studiului. Mulțumesc, doamna Evi. Anche io voglio ringraziare il professor Brum per la și eu mulțumesc domnului profesor Brum pentru cercetare. Cred că este esențial să avem uh, o nouă încurajare în această bătălie pe subiect. Așa cum spunea și colegul, aș fi de acord cu tot ce spune. Cu toate acestea, instituțiile europene nu reacționează cu privire la îmbunătățirea bunăstării animalelor în prezent. Și acesta este un fapt. Așa că mulțumesc pentru studiul prezentat, pentru că chiar sper că va da un impuls nou măsurilor pe care trebuie să le luăm în Parlament. Chiar și în această comisie tendința este mai degrabă um, pentru închiderea subiectelor legate de bunăstarea animală. S-au respins de curând câteva petiții cu privire la finanțarea unor tipuri de adăposturi de animale din fonduri europene la care participă toți cetățenii europeni prin impozitele lor pentru finanțarea zootehniei în acest tip de chestiuni uh, legate de creșterea animalelor fără a asigura bunăstarea. De aceea ar trebui să fim mai deschiși Uh, acestui tip de petiții și să, uh, să nu le închidem chiar așa. Acesta este doar un lucru printre altele. Dacă ne gândim la aspecte cum ar fi uh, vânarea balenelor conducătoare sau altele, preferăm să le lăsăm deoparte și să evităm să vorbim despre ele. Acest studiu ne poate ajuta în activitățile noastre și alte grupuri politice au încercat să uh, promoveze aceste aspecte. Este o prioritate în uh, Europa. Cu atât mai mult cu cât uh, avem o criză de credibilitate în rândul cetățenilor. Cetățenii care cer schimbări culturale instituțiile europene par să fie surde la asemenea cereri. Am o întrebare, domnule profesor. În OMC spuneați că există posibilitatea utilizării eticii și uh, în vederea interzicerii utilizării unor produse uh, obținute din animale care au produs suferință animalelor. Mai sunt și alte domenii unde putem să obținem aceste interdicții. Mă gândesc și în acest sens pun întrebarea la plenara de la Strasburg se va discuta despre uleiul de palmier, care este produs în Brazilia, Africa și în uh, sud-estul Asiei și cu impact negativ, devastator asupra mediului. Dar uh, putem spune chiar că multe uh, animale sunt uh, pe lista animalelor pe eh, cale de dispariție WCN. Eh, Specii foarte amenințate cu dispariția, cum spuneam. Așa că am putea să ne gândim să facem cereri de acest tip pe această cale. Sau ne puteți face propuneri cum să gestionăm uh, acest aspect în forumuri internaționale, astfel încât să putem obține susținere mai bună pentru bunăstarea animalelor? Mulțumesc, domnule profesor. Thank you. Mulțumesc pentru toate aceste întrebări. În primul rând, cred că în prezent Uniunea Europeană este pe poziție conducătoare în acest domeniu, ca și în altele. Și acest lucru a fost posibil pentru că din multe țări cetățenii s-au strâns și au realizat ceva. Cu mai multă putere decât dacă ar fi făcut o firmă mică. Deci suntem pe poziție conducătoare, dar dacă nu facem nimic în următorii 5 ani, ne vom pierde locul, pentru că alte țări adoptă legislație și vreo șase țări au uh, adoptat legislație de curând. Ați spus Brazilia. Brazilia uh, se gândește la uh, câteva aspecte, aspecte cu privire la conservare, care e înaintea noastră. Trebuie să vedem ce o să fie. În orice caz, ne prind din urmă. Sigur că sunt și alte țări Noua Zeelandă, de exemplu, o să nu ia înainte curând. Așa că, da, s-ar putea să nu mai rămânem printre primii dacă nu facem nimic. Sigur că vom face ceva. Și educarea este deja bună. Dar dacă nu avem legislație, impactul va fi mai mic, mai ales la zone noi. Un alt subiect a fost acela al comerțului echitabil. Trebuie să îi susținem pe cei mai săraci din țările cele mai sărace, dar uh, când cumpărăm ceva, dar sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că trebuie să îi susținem și pe fermierii europeni și să uh, ne asigurăm că și ei obțin suficient pe lapte, de exemplu, pentru că e greu ca fermierii să îmbunătățească bunăstarea uh, vacilor de lapte, lapte când sunt presați de cumpărători. Iată o problemă majoră și ar trebui să ne, ne ajutăm fermierii. Dacă supermarketurile uh, vor să vândă la preț mic, nu ar trebui să fie pe spezele celor care produc. Ar trebui să fie un principiu general. Supermarketurile sunt foarte puternice și au efect uh, bun asupra bunăstării animale în general, dar cred că în acest subiect subliniați unul dintre aspectele negative și impactul negativ, pentru că n-am observat schimbări în legislație sau în practicile de producție a laptelui pentru că utilează acest, această politică de prețuri. Poate că subiectul este mai larg și depășește cel al uh, bunăstării animale. Să nu uh, faci prejudicii propriilor uh, producători, așa că sunt de acord cu dumneavoastră. Nu știu dacă e cazul să apară legislație pe asta, dar oricum subiectul e interesant. Un, o altă întrebare de la domnul Eck. Sunt de acord cu dumneavoastră că au fost progrese, dar mai e loc de mai bine. Sonal, aș vrea să văd uh, și mai mult. Cred că este perfect posibil, așa cum ați subliniat. Dacă vrem să fim uh, în conformitate cu ce vor consumatorii, utilizatorii trebuie să facem mai mult, pentru că e un domeniu în care mulți clienți, dacă puneți o întrebare directă, dacă trebuie schimbată legislația pentru a proteja animalele și pentru a împiedica uh, niveluri scăzute de bunăstare, foarte mulți spun că da. Deci iată că este un subiect important. În ceea ce privește Uh, domenii mai specifice, nu o să intru în detaliu, dar ați spus uh, verificările uh, și um, omorârea puilor de o zi masculi. Deci o irosire de vieți nu este ineficient, dar e multă moarte acolo. Din punct de vedere al bunăstării nu e o problemă, pentru că modul cel mai bun de a omorâ uh, puii de o zi este în, prin macerare, în macerator, în zdrobitor, pentru că uh, mor imediat. Deocamdată nu e ușor să rezolve acest lucru. Celelalte puncte pe care le-ați menționat sunt de acord. A trebuit să nu ținem scroafe în uh, cuști de creștere, Există și alte uh, alternative pentru fătare, nu cuști. Există presiuni din partea publicului și uh, bunăstarea iepurilor este într-adevăr o problemă serioasă trebuie să se facă ceva rapid din punctul meu de vedere. Ați menționat platforma Cred că este un lucru bun să discutăm mai mult. Întrebarea este care va fi efectul acestei platforme pe bunăstarea animalelor dacă nu apare legislație nouă. Atunci efectul va fi limitat, cred eu. Mă bucur, dar iarăși mă întreb care va fi impactul. Comisia va ține cont de raportul meu, m-ați întrebat. Da, prietenii din comisie se bucură, s-au bucurat de raportul meu dar sunt restrânși în ceea ce pot face de politici la nivel mai înalt. Așa că nu cred că lucrurile se vor schimba așa peste noapte. Sper că totuși. Să sperăm că este în direcția așteptării clienților, consumatorilor. Ați mai spus că majoritatea în Parlament uh, este de părere că trebuie să facem ceva pe bunăstare, dar și în publicul din Uniunea Europeană. Și dacă efectul uh, acestui raport uh, poate fi benefic și altor comisii, m-aș bucura. În ceea ce privește știința, știința bunăstării animale s-a dezvoltat uh, de curând. Definiția este utilizată de toți oamenii de știință, 3-4 mii în întreaga lume, în multe țări. Deci este o definiție larg răspândită, cea pe care am propus-o eu în slide-uri, dar așa cum ați spus, modul în care se vorbește în lumea științifică nu uh, reflectă exact modul în care vorbește lumea. Dar dacă avem o, un, o lege, o, un standard sau o politică, uh, trebuie să reflecte ce zice și lumea. În ceea ce privește animalele de companie, mi se pare foarte ciudat că nu avem legislație care să acopere câinii și pisicile, pentru că oamenii tratează bine câinii și pisicile mai mult decât uh, Uh, animale de fermă, dar mai sunt și probleme. De ce nu avem legislație? La început se a crezut în UE că trebuie să rezolvăm animalele care sunt mai ales comercializate. Și de aceea au fost uh, ele primele incluse în uh, legislație, iar animalele de companie nu au fost acoperite. O anomalie logică, o consecință a modului în care au evoluat uh, lucrurile inițiale în UE, lucrurile trebuie schimbate. Dacă e vorba de o lege generală a bunăstării animalelor, trebuie să acopere și animalele de companie, nu doar cele de la fermă din crescătorii. Strategia cu privire la lupta împotriva bolilor trebuie să fie strâns legată de strategiile pe bunăstare animală. Știu că în comisie sunt uh, multe legături bune Uh, și au existat, între managementul uh, bolilor și bunăstarea animală. În rapoartele EFSA cele două lucruri sunt um, luate împreună, deci se face la un anumit nivel, dar în alt fel, pe de altă parte, se mai ia câte o decizie cu privire la managementul bolilor, care nu ține cont complet de toate aspectele de bunăstare animală sau viceversa. Așa că lucrurile ar trebui combinate sănătatea este o parte importantă a bunăstării animalelor, cum ziceam. Um, Ați menționat și mărimea exploatațiilor agricole și e posibil să ai o exploatație foarte mare și un nivel de bunăstare ridicat. Depinde de cum faci acest lucru. Însă, dificultatea a fost că tendința pentru exploatațiile mari a fost aceea de a reduce costurile și de a utiliza o metodologie care nu este cea mai potrivită pentru animale. Însă, în principiu, nu e nimic rău cu aceste ferme mari. Ceea ce trebuie să se facă este să avem un regulament adecvat, astfel încât cei care conduc, cei care gestionează aceste exploatații mari, să trebuiască să respecte obligațiile. Și ultimul comentariu legat de uh, finanțarea activităților uh, la nivel european. E clar că trebuie să existe o legătură între diversele acțiuni uh, implementate la nivelul UE. Nu trebuie să existe contradicții între acestea. Deci nu trebuie să susținem dezvoltarea unei industrii decât dacă aceasta respectă toată legislația comunitară. Și dacă uh, activitatea este împotriva uh, opiniei publice generalizate, atunci uh, nu ar trebui să se susțină o astfel de activitate pe care o bună parte a populației europene ar condamna-o. Deci e vorba aici de o punere în echilibru între cele două. Știu că nu este ușor, dar este absolut esențial și e bine că ați menționat acest aspect. Și cred că bunăstarea pentru animalele sălbatice pentru că am vorbit despre durabilitate aici uh, în mod intenționat. Există mai multe aspecte care sunt relaționate. Sistemele durabile, iată ce își doresc uh, cetățenii și doresc uh, ca natura să se conserve, să existe bunăstare pentru animale, să nu existe consecințe devastatoare pentru mediu. Toate aceste lucruri la oaltă sunt dorite și asta înseamnă că trebuie să ținem cont în uh, funcționarea sistemelor uh, noastre de toate aceste aspecte. Este un lucru care începe să se facă, iar uh, animalele sălbatice, atunci când se vorbește despre ele, în trecut, de exemplu, se discuta despre uh, conservare fără să se menționeze bunăstarea animalelor și, pe de altă parte, se vorbea despre bunăstarea animalelor fără să se menționeze conservarea. În ziua de astăzi e clar că cele două merg mână-mână, deci, dacă e vorba de uh, animale sălbatice, ați menționat aici uciderea balenelor, de exemplu. De fapt, uh, nu există o modalitate de a ucide balenele în sălbăticie care să fie uh, diferită de cele care sunt în captivitate. Nu există o ucidere umană, să zic, o sacrificare umană. Aici avem o adevărată problemă cu bunăstarea animalelor, indiferent unde și cum uh, se ucid uh, balenele. Și nu e vorba aici doar de o problemă de conservare, ci și de o problemă individualizată pentru fiecare caz în parte, pentru că este o sacrificare inumană. De asemenea, ați menționat uh, în ce domenii uh, s-ar putea vorbi despre o problemă morală în ceea ce privește bunăstarea animalelor. Cred că acest lucru s-ar putea aplica în multe domenii în legislația actuală comunitară. Dacă nu permitem, de exemplu, ca găinile să fie crescute în baterii, atunci uh, nu ar trebui să permitem nici importarea acestor găini crescute astfel. De asemenea, același lucru și pentru creșterea porcilor de carne. Nu trebuie să importăm ceea ce nu permitem la noi. Deci uh, trebuie ca toată lumea să facă o mișcare în aceeași direcție și, bineînțeles, nu va fi ușor. Atunci când mă aflam la OMC și ascultam, uh, de exemplu, uh, dezbaterile legate de foci, o bună parte a argumentelor care erau prezentate din partea UE era că noi nu comercializăm uh, piei de foci, deci nu aveam nevoie să ne protejăm în acest domeniu. Bineînțeles, eram împotrivă pentru că consideram că din punct de vedere moral nu este bine. Dar avem totuși o industrie în alte domenii care este imorală. și cred că legislația pe care o adoptăm noi este adoptată pentru a proteja animalelor, animalele, însă acest lucru uneori nu uh, permite în același timp și protejarea industriei europene. Iată un caz care ar putea fi discutat la nivelul OMC-ului. Există și alte cazuri uh, care probabil sunt mai ușor de discutat, de exemplu atunci unde nu avem un interes direct pentru că nu suntem producători. Oricum, vă mulțumesc foarte mult. Au fost comentarii și întrebări foarte, foarte interesante. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamnelor și domnilor, aș vrea să vă dovedesc că președinția Comisiei PETI acordă foarte mare importanță acestor dezbateri. Domnule Ec, dacă ne-aș cerut să facem uh, Uh, miracole și să schimbăm uh, lumea, am uh, fi cerut să avem măcar 24 de ore la dispoziție, dar oricum considerăm că Comisia Europeană trebuie să audă părerea noastră. Deci, Comisie, vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru uh, studiul făcut, pentru munca dumneavoastră la acesta și să menționez faptul că încă din 2014 Comisia uh, dumneavoastră uh, făcuse un studiu asupra uh, tăierii uh, cozilor la porci și aveam uh, un plan de acțiune pe care l-am promovat uh, pentru o mai bună implementare a legislației noastre. Acesta a fost un obiectiv prioritar pentru noi. Aș dori să precizez că nu am un mandat specific din partea Comisiei pentru a vorbi pe marginea acestui studiu. Pot să spun doar din punct de vedere personal că mi se pare unul excelent. Așa cum uh, s-a spus deja aici în dezbatere, în ceea ce privește concluziile și munca care ne așteaptă pe viitor, eu nu sunt politician, deci nu pot să intru în detalii, dar uh, probabil că știți uh, cu toții că Comisia nu va veni cu noi propuneri legislative pe această temă. Însă vom încerca să avem o atitudine pozitivă, S-au prezentat mai multe dimensiuni aici, s-a vorbit și despre implementare și aceasta este o prioritate a Comisiei. În ceea ce privește educația, s-a menționat aici, um, există uh, studii și o muncă deosebită a Comisiei în acest uh, domeniu. În ceea ce privește munca științifică și diseminarea rezultatelor acesteia, Comisia este absolut de acord cu concluziile acestui studiu. În urma adoptării regulamentului asupra controlului oficial, Uniunea Europeană are obligația acum de a înființa centre de referințe pentru bunăstarea animalelor și asta la un an după publicarea monitorului oficial. Deci uh, și aici uh, suntem pe aceeași lungime de undă cu rezultatele studiului. Un alt element uh, care s-a evocat aici, dar probabil că nu va exista legislație pentru că e puțin probabil, însă comisarul a anunțat uh, că va exista o platformă la nivelul Comisiei despre bunăstarea animalelor. Deci uh, vom avea o primă întâlnire pe 6 iunie și cred că munca la această platformă va depinde foarte mult de ceea ce vor dori să facă actorii implicați. Fiecare își poate aduce contribuția și cred că important este să înțelegem că bunăstarea depinde de noi toți. Nu e vorba aici doar de instituții, ci de toți actorii implicați. Cred că după ce am lucrat uh, peste 15 ani uh, în acest domeniu, cred că suntem pregătiți uh, din punct de vedere al actorilor economici, a organizațiilor pentru protecția mănăstării animalelor, oamenii de știință, toți lucrăm împreună pentru a ajunge la proiecte concrete. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Hazekamp, foarte pe scurt. Foarte pe scurt, reprezentantul Comisiei spunea că nu are un mandat uh, specific uh, pentru a se pronunța pe marginea acestui studiu important. Comisia PETI mi-aș dori să ceară din partea Comisiei Europene un răspuns formal față de această chestiune, pentru că este mult prea important pentru a veni cu un răspuns atât de vag aici și pentru a ni se spune că nu există un mandat uh, pentru a avea răspunsuri precise. Mulțumesc! Foarte bine, sunt de acord, spune președintele. Domnule Eck, vă rog. Președinta Simenov. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați mai dat o dată cuvântul foarte pe scurt. Bineînțeles, mă aștept, nu mă aștept la miracole din partea Comisiei pentru Petiții. Ehm, dar uh, salut în același timp faptul că uh, Comisia pentru Petiții abordează acest uh, subiect cu atâta seriozitate. E drept că este și obligația acestei comisii să se ocupe de subiect pentru că există foarte multe petiții din partea cetățenilor europeni pe acest subiect. Tocmai așa recunoaștem cât de important este pentru cetățenii europeni, cât de importantă este protecția animalelor și uh, aș dori să transmit uh, comisiei uh, următorul lucru. Nu, ce uh, urmează este bla blaul obișnuit. Ce ne dorim este negru pe alb, ceva cu ceva concret. Pentru că uh, pe, de abureli uh, nu avem timp. Uh, putem folosi timpul altfel. Concret, petiție. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Ar trebui să atrag atenția acum asupra petițiilor care urmează. Avem uh, petiția uh, 820 din 2015 în ceea ce privește interzicerea capcanelor adezive pentru capturarea rozătoarelor. Petiționarul nu este prezent și am să rog uh, pe domnul Frank Frasen sau Marco Cipriani din partea comisiei să răspundă pe tema acestei petiții. Vă rog. Da, bună dimineața tuturor. Pentru a vă prezenta contextul acestei petiții. Este o petiție foarte concretă care cere interzicerea unor capcane uh, cu adeziv care sunt utilizate pentru prinderea rozătoarelor. E vorba, practic, uh, aici de uh, plăci lipicioase care sunt utilizate în anumite state membre și în altele sunt interzise din motive de bunăstare a animalelor. Deci avem o situație foarte ciudată la nivelul UE. Problema cu aceste capcane, uh, ele pe de altă parte sunt foarte eficiente pentru mm, prinderea rozătoarelor, dacă avem uh, șoareci de casă sau șobolani, uh, aceștia sunt prinși foarte ușor, în anumite state sunt utilizate pe larg și deseori se consideră o metodă uh, foarte inum, crudă, inumană, pentru că animalele nu mor imediat, uh, uh, durează destul de mult timp uh, și agonia este prelungită până când acestea mor. Deci este problema aici de bunăstare animalelor, însă șobolanii și șoarecii sunt animale sălbatice, nu sunt animale domestice deci nu sunt uh, acoperiți de niciun fel de legislație referitoare la protejarea anumitor specii de animale. Avem directiva habitatelor și a păsărilor, care uh, nu sunt legislație în ceea ce privește bunăstarea animalelor, dar al căror obiectiv este acela de a proteja biodiversitatea și de a menține uh, viața sălbatică în Europa și uh, a speciilor care sunt în uh, pericol. E clar că rozătoarele sunt în afara domeniului de aplicare uh, pentru uh, toate uh, legislațiile europene, atât din punctul de vedere al conservării, cât și al bunăstării animalelor. Există petiționari care au atras atenția că aceste capcane prind și alte specii care sunt protejate și este adevărat, însă incidența este atât de mică, sau cel puțin uh, nu dispunem uh, de dovezi care să demonstreze contrariul, încât uh, nu putem prezenta o argumentație în favoarea eliminării lor pe motive de conservare a speciilor. Deci este vorba aici doar de o chestiune de bunăstare a animalelor pentru un număr limitat de specii sălbatice și, prin urmare, nu există legislație europeană care să se ocupe de această temă. Ele, aceste specii sunt în afara domeniului de aplicare a legislației noastre și ține doar de competența națională. Mulțumesc. Și acum am să dau cuvântul uh, colegilor noștri. Înainte de a da cuvântul colegilor însă, aș vrea să-l întreb pe domnul profesor care este părerea dumneavoastră de expert în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu am reprezentat Uniunea Europeană mai mulți ani uh, um, în dezbaterile pe care le-am avut uh, cu țări din afară, de exemplu cu Rusia, în ceea ce privește capcanele utilizate și standardele pentru acestea. Asta în urmă cu mult timp. Noi avem legislație specifică pentru anumite tipuri de capcane care nu sunt uh, uh, permise în Uniunea Europeană. Deci este o chestiune în care am uh, ceva experiență. Mi se pare însă neobișnuit să permitem utilizarea unor capcane la fel de periculoase ca cele pe care le interzisem, și anume cele uh, adezive. Pentru că problema e că vei prinde și alte specii decât cele țintite. E greu să um, prinzi doar anumite specii, deși capcana este destinată în mod normal șobolanilor și șoarecilor, însă poți prinde și alte mm, specii precum păsări, mamifere mici și uneori chiar și animale de casă, animale de companie, deși trebuie să fie foarte mici. Deci este vorba de o uh, metodă uh, nediscriminată uh, care nu face deosebirea între specii. Și potențialul de suferință pentru aceste specii neprotejate este la fel de mare ca cel pentru speciile pe care le protejăm. Și ei uh, suferă, se temă, le e frică. Deci uh, e clar că răspunsul de frică este foarte mare și impactul este mare în momentul prinderii. Dacă temperatura afară este scăzută, ar putea îngheța, dacă stau prea mult timp acolo, mor prin ofometare și așa mai departe. Deci e vorba de capcane care au consecințe negative foarte clare din punctul de vedere al bunăstării acestor animale. Nu cred prin urmare, că am putea avea argumente în favoarea acestor capcane, decât simplul fapt că ele, într-adevăr, sunt uh, eficace. Dar trebuie să protejăm animalele pe care dorim să le controlăm, doar pentru că ele sunt dăunătoare, nu înseamnă uh, că nu trebuie să ne gândim la bunăstarea lor. Trebuie să o facem, deci din punct de vedere științific, uh, Cred că există probleme de bunăstare a animalelor esențiale aici. Există specii care sunt prinse și care uh, nu ar trebui să fie prinse. Uneori sunt protejate și metoda de ucidere este clar că este una inumană. Mulțumesc. Domnul Iar, vă rog. Äh, Mulțumesc. Aș dori să subliniez și un alt aspect. Se ține și de studiul prezentat. S-a spus că în Uniunea Europeană uh, s-a, făcut, s-a încercat întotdeauna o armonizare a pieței uh, uh, interne, tocmai de aceea anima- bunăstarea animalelor a apărut mai târziu. Eu am... Uh, mie mi s-a atras atenția când uh, mi-a atras atenția când s-a spus că în unele state sunt uh, interzise aceste capcane, în altele nu. De obicei, Comisia pentru Piața Internă trebuie să se uh, uh, ocupe. Uh, e ciudat când este interzis într-o țară și nu, pentru că le poți cumpăra în țara vecină și le poți lua cu tine peste tot. Este... Uh, deci cine a cumpărat o capcană într-o țară poate să o folosească oriunde. Deci uh, interdicțiile, chiar dacă ele există în anumite țări, probabil că nu sunt aplicate. Eu aș propune să se discute asta la uh, INTA. Nu sunt uh, sigur, însă, uh, uh, deci cum să procedăm? Închidem petiția și o transmitem mai departe? Um, este ceva ce nu este compatibil cu, cu piața unică pentru că există liberă circulație. Nu știu ce să facem cu închiderea. Fie închidem petiția și o trimitem mai departe, vreau, aș vrea să-i ascult și pe colegi. Deci pentru mine este mai degrabă o problemă de piață internă. Uh, și sunt de acord ce cu uh, cele spuse de domnul profesor, însă este și o chestiune de legislație. Doamna Evi. Președinte. E, uh, si. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt și eu de acord E clar că, dincolo de bunăstarea animalelor, este aici vorba și despre piața internă. Și sunt absolut de acord cu domnul Iar, mai ales uh, dacă uh, legislațiile sunt diferite și piața este fragmentată. Însă mă întreb dacă există alternative care să nu ducă nici la moartea, nici la suferința acestor animale. În acest caz, am putea promova astfel de soluții alternative, pentru că vorbim aici de animale care ar putea provoca uh, probleme de igienă, de sănătate și uh, nu știu dacă am putea găsi soluții mai adecvate și mai puțin sălbatice, să spun așa ar trebui să analizăm uh, și eventuale bune practici existente în alte state membre unde s-a interzis uh, utilizarea acestor uh, capcane. Oricum propun să menținem deschisă această petiție. Domnule Petițion. Mulțumesc și eu aș propune să menținem petiția deschisă. Așa cum spunea profesorul Brom, este o moarte uh, lungă și dureroasă este ceva ce nu are uh, ce căuta într-o Europa modernă. Și uh, trebuie sub, uh, subliniat uh, și ce spunea Peter Iar. Este vorba de o armonizare în Europa. Avem un spațiu în care trebuie să avem aceleași baze și nu ne, avem de-a face numai cu un spațiu economic uh, comun, ci și uh, cu valori etice ce ar trebui să fie respectate în toate statele membre. Eu aș fi pentru a menține deschisă această petiție. just to add, sorry for... Doamna Ocan, mulțumesc că... Uh, îmi pare rău că n-am venit mai devreme, însă m-am ocupat foarte mult de bunăstarea animalelor și când am văzut această dezbatere, Pot să spun că am fost surprinsă că Comisia spune că nu ține de mandatul uh, UE. Avem foarte multă legislație, de exemplu, în ceea ce privește porcii, uh, um, tăierea cozilor acestora și condițiile uh, de trai și producția industrială de creștere animalelor. E clar că știm foarte bine despre ce este vorba aici și cred că este de-a dreptul alarmant faptul că Comisia nu face nimic. Și dacă vorbim despre șoareci și șobolani, eu pot să vă spun că în uh, Danemarca am participat la Consiliul pentru Testarea Animalelor și am văzut cu claritate cum ar trebui să fie tratate aceste animale, inclusiv șobolanii pentru că acolo nu se permite să provoși suferința nici măcar șobolanilor uh, care te deranjează. Există și reguli din partea OCDE-ului, însă există astfel de reguli și în legislația UE. Deci nu înțeleg de ce mm, Comisia spune că nu-i treaba ei. Uh, știu că este oricum o luptă dificilă. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, iată ce vă propun. În primul rând, să menținem deschisă această petiție, pentru că este o adevărată problemă. În al doilea rând, să trimitem două scrisori, una adresată Comisiei Europene și uh, cealaltă pentru Comisia IMCO, în care să informăm uh, în legătură cu dezbaterea de astăzi și faptul că avem nevoie de o armonizare în acest domeniu. Și după aceea vom continua dezbaterea și vom vedea ce facem. Foarte bine, sunteți de acord. Următorul uh, punct uh, este vorba de uh, sacrificarea rituală a animalelor. Petiția 2559 din 2013 și alte 8 petiții uh, prezentate de cetățeni francezi și polonezi. Și pentru că petiționarii nu sunt prezenți, vreau să rog reprezentantul Comisiei să ne prezinte răspunsul acesteia, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. E vorba de petiții prin care se cere interzicerea sacrificării uh, fără uh, asomare prealabilă. Comisia a răspuns de mai multe ori, răspunsul fiind identic de fiecare dată, și anume că nu avem de gând să modificăm textele existente, pentru că e vorba de prevederi care permit sacrificarea rituală în uh, anumite condiții de natură tehnică și aceasta permite stabilirea unui echilibru, ceea ce este cel mai important, între uh, criteriile de protecție și bunăstare a animalelor și faptul că Uniunea Europeană um, este parte la Carta Drepturilor Fundamentale, care garantează, între altele, și libertatea de religie. Deci, uh, aceasta ne permite să avem un echilibru între cele două. Pe de altă parte, trebuie să spunem că textul nu include prevederi detaliate legate de implementarea acestor sacrificări rituale în abatoare, pentru că aceasta depinde, bineînțeles, și de uh, statele membre și situațiile pot fi foarte diferite de la un stat la altul. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnule profesor, vă rog să ne spuneți și părerea dumneavoastră. Mulțumesc. După cum se știe foarte bine, există dovezi clare în ceea ce privește impactul din punct de vedere al bunăstării al acestei sacrificări rituale. Există o perioadă după tăierea gâtului când nivelul de bunăstare este foarte redus până la moartea animalului și durata de timp, intervalul de timp depinde de la o specie la alta, însă este în jur de două minute la bovine și pui și mai mic uh, la oi. Deci uh, perioada de suferință este extremă în această perioadă. Există și alte dovești științifice care arată că dacă uh, faci această tăiere și în același timp uh, realizezi și asomarea animalului, sângerarea uh, poate provoca îngrijorări din punct de vedere religios. Însă, uh, Uh, sângerarea funcționează foarte bine dacă animalul uh, este uh, asomat. Deci nu se pune problema că această sângerare nu s-ar face cum trebuie. Deci avem dovești științifice suficiente mm, pentru ca comunitatea musulmană, de exemplu, să accepte că cele două pot fi făcute în același timp, deci asomarea și uh, uh, uciderea sau lovitura fatală. Există uh, sacrificare de tip halal uh, din ce în ce mai răspândită în care cele două se fac în același timp și comunitatea musulmană în principiu uh, consideră că poate face această schimbare pentru că opinia publică consideră că e vorba de un ritual sângeros și crud. Este practic prima legislație din UE, aceasta care a um, introdus obligativitatea asumării înaintea sacrificării, prima legislație care se ocupa practic de bunăstarea animalelor. Deci ar fi bine dacă am putea convinge comunitățile religioase de acest lucru, o schimbare care s-a produs deja în anumite state membre. Însă, oricum, din punct de vedere științific, lucrurile sunt foarte clare, nivelul de suferință este foarte mare pentru acest interval de timp de până la două minute pentru anumite specii. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Ocan. Uh, just to say here that uh, this issue, I was 20 years in the Danish parliament. Eu am uh, făcut parte din Parlamentul uh, danez 20 uh, de ani și s-a discutat îndelung acest lucru. În Danemarca, de mult timp s-a acceptat uh, asomarea um, înainte de sacrificare. Și în ceea ce privește sacrificarea rituală, s-a dovedit că suferința este mare. Uh, Uh, la animale. Ideea este care uh, societate religioasă sau care organizație religioase uh, face această um, acest sacrificiu. Este mai ușor să ataci comunitatea musulmană decât cea iudaică. Însă în toate Constituțiile noastre avem uh, prevăzută libertatea de religie, dar acest lucru este prevăzut numai când nu se încalcă celelalte legi din uh, țară. Când se sacrifică uh, pui, avem abatoare halal și se respectă ritualuri Am mai avut o discuție în Danemarca pe acest subiect. Știți, domnule profesor? Există și alte practici care au fost uh, um, uh, interzise. Eu am studiat teologie în sacrificiu se prevede că animalul trebuie să fie perfect, sănătos, nu trebuie să fie bolnav sau slab. Și acest lucru este interpretat uh, în așa fel încât uh, se spune că nu uh, poți asuma animalul, dar nu este prevăzut acest lucru în Vechiul Testament. Argumentul este unul tehnologic, um, teologic, mă scuzați. Aș vrea să știu dacă există uh, țări în care s-a um, s-a interzis sau nu se mai practică sacrificiul uh, kosher. Köszönöm szépen. Most kellene eldöntenünk azt, hogy uh, mit teszünk ezekkel a... Mulțumesc. Cred că ar trebui să decidem uh, ce facem cu aceste petiții. Domnule Eck. Danke, Herr. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Când vorbim uh, despre sacrificarea fără asomare, trebuie să fim conștienți că avem de-a face cu o problemă ce va fi prezentă din ce în ce mai des în Europa. avem uh, a crescut uh, fluxul cetățenilor din afara Uniunii Europene înspre statele membre și acest lucru va crește. Avem uh, conflicte în Orientul Mijlociu. Ce se întâmplă acum este numai începutul a ceea ce se va întâmpla când vom avea consecințele schimbării climatice și vom avea refugiații care vin de foame la noi vom avea de-a face cu un număr mai mare de musulmani în Europa care vor solicita carne halal. Acum se pune întrebarea dacă acceptăm asta sau nu. Domnul profesor Brom a vorbit despre asta și eu am văzut multe filme despre sacrificarea halal. Este un mod brutal, din punctul meu de vedere și neigienic, de a sacrifica un animal. Animalul suferă enorm. Uh, uneori uh, procesul uh, uh, a durat 10 minute. Au fost animale cărora li s-a tăiat gâtul și uh, au încercat să se ridice și să fugă. Deci, pe de o parte avem uh, cruzimea împotriva animalelor, pe de altă parte libertatea de religie. Însă, în ceea ce privește libertatea de religie, există uh, în islam șaria, uh, cu reguli foarte stricte uh, față de credincioși, dar care sunt interzise în Europa. Aici uh, facem o diferențiere foarte clară. Spunem că anumite practici nu sunt permise, însă împotriva oamenilor, dar permitem asta la animale. Vedem, iată, această, tra, acest tratament diferit între oameni și animale. Și aș vrea să mai spun că eu de multe ori am fost în străinătate și ca oaspete întotdeauna m-am adaptat la locul în care m-am dus Asta ar trebui să facă și cetățenii musulmani din respect față de noi. Uh, mulți oameni suferă când se gândesc la această sacrificare uh, halal și nu trebuie să acceptăm asta. Niciun musulman nu este obligat uh, să mănânce carne. Eu de 20 de ani trăiesc fără carne, sunt cât se poate de sănătos, și cred că și uh, uh, musulmanii ar trăi mai mult și ar fi mai sănătoși dacă ar face la fel ca mine. Deci, petiția vă rog să rămână deschisă. Comisia nu se poate ascunde uh, spunând că nu vrea să schimbe acest aliniat. Nu, trebuie să continuăm să discutăm până ajungem la un rezultat potrivit. Că să Peter. Mulțumesc, Peter. Da, o discuție uh, uh, cât de poate de sinceră, e drept că ține și de politica ex, uh, externă. Trebuie spus că nu este vorba numai de musulmani, ci este și de, uh, vorba de cei care uh, țin de religia iudaică și lucrurile devin complicate. Însă cred că trebuie să îi convingem pe ceilalți și eu cred că discuția și dezbaterea este esențială. De curând uh, uh, am fost încurajat. Am avut un student din Israel uh, în biroul meu și a solicitat sprijinul Europei pe acest subiect. M-a surprins. Nu vom avea o soluție imediat dar uh, ar fi și o soluție uh, prea facilă să închidem această petiție, chiar dacă de obicei îmi place să închid repede petițiile. Dar cred că trebuie să menținem uh, dezbaterea deschisă. Sunt chestiuni ce țin de religie, principiile religioase se schimbă foarte, foarte încet, dar uneori totuși o fac și tocmai de aceea cred că trebuie să menținem deschisă această uh, dezbatere și să căutăm o soluție în acest uh, conflict între bunăstarea animalelor și libertatea religioasă. Dar este clar că nu există uh, o soluție facilă, subiectul este delicat, este însă și o chestiune de politică externă, să nu, să nu uităm asta. Köszönöm szépen. Én egy, egy picit. Mulțumesc. Doamna Aucan, da, întrebarea mea a fost... Uh, am spus că toți musulmanii din Danemarca au uh, renunțat la sacrificarea fără asomare, dar mă întreb... Uh, dacă există țări în care comunitatea evreiască a, a decis să accepte sacrificarea fără asomare. Profesorul Brum. Nu știu, dar nu cred să fie. Cred că comunitățile musulmane au uh, răspuns mai bine aici, au, au, s-au adaptat la schimbare. Uh, cred că uh, comunitățile reiește mai puțin. Poate că există și nu știu eu, dar eu nu știu să fie care să accepte asta. Am uh, participat la o reuniune la Londra cu reprezentanți uh, din comunitatea musulmană și evreiască și este clar că există un interes uh, de a încerca să, rezol- să se rezolve problema în ambele comunități. Există întrebări privind consecințele asomării asupra um, cărnii și cred că acum crește nivelul de acceptanță și în um, comunitatea evreiască um, și uh, nu, asomarea nu este văzută ca ceva ce, uh, impur. Multe părți ale, acest, uh, ale, anim, ale acestor animale sunt vândute um, către um, membri care nu sunt ai comunității musulmane sau uh, evreiești. Deci uh, ajung pe piața obișnuită și nu sunt etichetate. Deci e posibil ca persoane care n-ar vrea să cumpere carne de la un animal care nu a fost asomat să cumpere astfel de carne și este uh, pare o anomalie să nu existe o etichetare, astfel încât cei care doresc să nu cumpere astfel de produse să poată să o facă. Doamna Aucan, pe scurt, la etichetare există teama că s-ar boicota carnea um, halal. Uh, există multă carne halal în Danemarca și toate animalele au fost asumate. Dar uh, și este ridicol uh, pentru că dacă au fost asomate animalelor nu le pasă, lor le pasă dacă sufer, nu le pasă uh, că ajung să fie halal sau nu. Deci ideea este să fie etichetat cu asomare sau fără asomare. Asta e ideea. Din partea comunității evreiești am auzit argumentul că faci rău animalului pentru că îl lovești la cap dar este genul de argumentație uh, ciudată, fundamentalistă. Cred că trebuie să avem grijă să nu arătăm cu degetul uh, uh musulmanii, pentru că ei au uh, făcut pași înainte pe acest subiect. Președintele. Um, bun, nu avem reprezentanții comunităților religioase aici, deci uh, noi trebuie să dezbatem aici. Este clar că implicațiile sunt uh, profunde. Pentru mine nu este o chestiune de libertate religioasă. Eu cred că Uniunea Europeană a ajuns la un anumit nivel de civilizație și în Europa solicităm tuturor să respecte acest nivel de civilizație la fel cum este cu pedepsa capitală. Europa a luat o serie de măsuri, ar putea mm, să ia și alte măsuri, dar nu reintroducerea pedepsei capitale. Acest lucru nu corespunde cu sistemul nostru de valori. Dacă închidem această petiție acum, nu depunem presiune nici asupra vreunei uh, comunități, nici asupra comisiei pentru a rezolva situația. Uh, domnul profesor a spus un uh, element, a menționat un element esențial, a spus că a discutat cu ambele comunități și că există o disponibilitate de a se găsi o soluție la această problemă. Dacă menținem această petiție deschisă, asta ar putea fi o cale să exercităm um, presiunea asupra tuturor părților. Putem să transmitem uh, comisiei o scrisoare explicând situația și uh, solicitând să se treacă la un nivel mai ridicat în legislație. Toată lumea ar fi de acord cu asta? Foarte bine. Atunci trecem la următorul punct, și anume protecția ursului brun. Petiționarul nu poate fi prezent, dar avem uh, reprezentanți din partea comisiei, le dau cuvântul. Merci, Monsieur le Président. Euh, je vais, je vais faire un... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac pe scurt uh, prezentarea ursului uh, brun în Pirenei francezi, precizând că este o specie cu interes comunitar care uh, necesită protecția zonelor de creare și conservare speciale, atât pe directiva Habitate, cât și zona națională 2000 și este sub strictă protecție cu privire la perturbarea speciilor. Cu atenție am urmărit evoluția ursului brun în Pirenei în ultimii ani. Au fost reintroduși câțiva urși din Slovenia care au fost eliberați în Pirenei Franței. Populația a crescut. Reintroducerea datează din anii 90, 96 și 2006, situația s-a mai îmbunătățit, mai ales în nucleul central, cu prezența cea mai importantă, cel din vest, fiind aproape pe, dis- pe dispariție, nu mai rămân decât doi masculi acolo. Deci, cantitativ în zona centrală s-a îmbunătățit un pic, dar problema este mai degrabă de calitate pentru că nu există schimbări genetice, așa că ne așteptăm la uh, probleme de reproducere și de calitate dinamică a populației pe um, termen mediu și lung. De aceea se preconizează reintroducerea mai ales uh, de femele, mai ales din Slovenia. Rămâne de decis de către autoritățile franceze. În ceea ce privește dreptul UE, în 2012 s-a deschis un proces de încălcare cu privire la uh, regulile de vânătoare și perturbarea populației urșilor. Autoritățile franceze au îmbunătățit regimul de vânătoare în Pirenei cu privire la protecția ursului iar perturbarea a fost rezolvată în cadrul procedurii acesteia de încălcare. Însă, în ceea ce privește măsurile necesare pe care trebuie să le ia autoritățile franceze pentru a împiedica deteriorarea suplimentară a speciei în Pirinei, am așteptat înainte ca Franța să ne informeze cu privire la măsurile de luat. Exista un plan de gestionare a speciei care se încheia în 2009. Autoritățile franceze în câteva reprize au anunțat adoptarea unor măsuri cu privire la continuarea planului de management într-o abordare împreună cu uh, populația locală și de curând s-a anunțat că un proiect de plan de management a fost adoptat, supus consultărilor publice, iar că acum mingea e în terenul autorităților franceze care trebuie să țină cont de opiniile din cadrul consultărilor cu publicul și a autorităților care au uh, dat uh, sfaturi pentru adoptarea acestui plan. Comisia așteaptă cu nerăbdare adoptarea planului pentru a putea să se pronunțe dacă măsurile planului reprezintă măsuri de conservare necesare pentru menținerea populației de urși în stare de conservare mai favorabilă. Așteptăm, prin urmare, să primim planul, să vedem dacă putem închide procedura de încălcare sau dacă o reluăm pe uh, articolul 6 alinatul 1 directiva Habitat, pentru că nu s-au luat măsuri pentru a asigura o, un, în vederea conservării uh, ursului brun din Pirenei. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnule profesor. Care este părerea noastră de expert? Aș vrea să fac două comentarii. Urșii au zone largi de uh, locuire, lucru care face uh, îngreunează managementul pentru că trebuie să fie protejați în zone mai largi de acoperire. Un alt aspect, dacă trebuie deplasați dintr-un loc în altul, în unele cazuri, au nevoie de loc mai sigur în care să fie transplantați, fără să treacă prin zonă deschisă unde să fie în risc. Deci un fel de benzi de zone cu uh, împădurite. Deci, gestionarea înseamnă și păstrarea unor locuri în care pot fi uh, mutați și unde să nu fie, uh, să li se facă rău în mod direct de către oameni. Mulțumesc. Uh, Peter a cerut cuvântul. Ich würde mal sagen, weil ich davon aufgehe. Comisia pe bună dreptate a spus că așteaptă planul de gestiune propus de um, autoritățile franceze. Vom vedea dacă este suficient. Pornesc de la premisa că um, totuși îl vom, vom trăi să vedem ziua când vine acest plan de gestiune. Um, până atunci, cred că uh, trebuie să lăsăm petiția deschisă, așteptăm uh, răspunsul uh, Comisiei pentru a vedea dacă acest plan este suficient de bun sau nu. Dacă este suficient, putem închide petiția, dacă nu, uh, continuăm cu activitățile. Dar uh, propunerea mea este să menținem deschisă petiția până avem planul. Uh, Mulțumesc. Se pare că sunteți de acord cu propunerea și văd asta din gesturile dumneavoastră. Uh, Eh, propun o ușoară schimbare. Comisia Europeană cred că ar aștepta niște ajutor din partea noastră, așa că să scriem eventual o scrisoare guvernului francez în care să întrebăm despre planul de acțiune astfel încât să acordăm asistență Comisiei. Aș vrea să vă atrag atenția că ieri, la ședința coordonatorilor, am luat o decizie. Va avea loc uh, o evaluare a acestui subiect, așa că putem aștepta și rezultatul uh, acelei ședințe. Lăsăm uh, petiție descrisă, scriem o scrisoare autorităților franceze, de asemenea ne arătăm susținerea față de comisie și ne reîntoarcem la subiect în momentul în care vom dispune de toate informațiile necesare. Sunteți de acord cu această propunere? Vă mulțumesc. Bun, atunci avem câteva petiții privitoare la lupi, ultimul subiect pe care o să-l discutăm astăzi. Vom vorbi despre petiția 1771-2013, adresată de Luis Miguel Domínguez Mencia din Spania. În privind habitatele și protecția lupului iberic, înțeleg că petiționarul nu a venit. Nu este prezent. Ba da, este aici. Este aici, atunci îi dau cuvântul petiționarului. Mi numesc Maria Dolores Lei. Mulțumesc, bună ziua, mă numesc Maria Dolores Leidado și vin aici în numele Asociației uh, Lobo Marley. În urmă cu un an am susținut aici că lupul iberic trebuie protejat în regim de urgență. Am denunțat de asemenea neregulile săvârșite de guvernul spaniol față de această specie. Între timp însă lucrurile se schimbă, societatea spaniolă um, este din ce în ce mai sensibilă față de uh, omorârea, uciderea lupilor. Comisia uh, dumneavoastră însă pare a fi imună în fața acestor schimbări dacă ținem cont de comunicarea pe care a făcut-o, prin care își arată intenția de a închide această petiție. Scrisoarea aceasta este practic o copie a celei care ne-a fost trimisă în 2015, care conținea greșeli uh, grave și care acum se repetă vedem că există o lipsă de informație și de interes uh, pentru a uh, menține un sistem care duce la consecințe grave asupra biodiversității și, de asemenea, pentru creșterea animalelor. Iată câteva dintre erorile cele mai grave în această comunicare. În primul rând, Scrisoarea arată că lupul iberic uh, se află într-o situație favorabilă din punct de vedere al conservării în regiunea biogeografică albină. Dacă vedem însă raportul din partea guvernului spaniol, vedem că practic nu există populație de lup iberic. Eroarea aceasta exista deja în scrisoarea din 2015 și asta îmi dovedește cât de puțină atenție s-a acordat revizuirii acestei petiții. În al doilea rând, se spune că populația de lup din Andalusia este de 42-49 de uh, indivizi, um, uh, niște cifre incorrecte. Informațiile recente din uh, 2017 publicate de către Juan Carlos Blanco arată că lupul iberic uh, este în pericol de dispariție în Andalusia. Dacă se iau decizii pe baza unor informații depășite de mult, este pur și simplu de neacceptat diferența în ceea ce privește nivelul de protecție a lupului în diversele regiuni și uciderea lor în zone esențiale a făcut ca lupii uh, din Andalusia să rămână izolați și practic să fie în pericol de dispariție. Chiar dacă lupii rămân în această regiune, uh, faptul că nu există o diversitate genetică face ca uh, soarta lor să fie pusă sub semnul întrebării. E nevoie să fie reconectați cu alte populații. Banii pentru proiectul LIFE, în ceea ce privește lupul iberic, uh, um, ar fi dispărut pur și simplu dacă nu s-ar fi implicat uh, uh, populațiile de acolo. De altfel, lipsa de diversitate genetică afectează toți lupii iberici din toate regiunile. Aceasta ne arată că lupul iberic va întârzia mult timp înainte de a ajunge într-o situație favorabilă, chiar dacă numărul indivizilor va fi în creștere. În al treilea rând, scrisoarea arată că uciderile excepționale ale lupilor în sudul râului Duero, unde sunt protejați, sunt legale dacă se îndeplinesc anumite condiții, și anume să fie uciși doar lupii problematici, să nu existe soluții alternative și uciderea lor să nu pună în pericol uh, situația favorabilă de conservare a acestora. Adevărul este că niciuna din aceste condiții nu se respectă. Un film uh, care a fost prezentat pe această temă arată cum se autorizează moartea, uciderea doi lupi într-o situație în care niciuna din aceste condiții nu se îndeplinește. Dincolo de toate aceste greșeli, decizia de a închide petiția arată uh, că dumneavoastră nu acordați atenție științei și societății. În ceea ce privește uh, dovezile științifice, Tendința actuală este împotriva controlului letal al carnivorelor. De exemplu, un uh, număr recent al revistei Journal of Mammalogy vorbește tocmai uh, despre soluții alternative pentru că uciderea animalelor uh, nu creează decât probleme. Deci ar trebui să țineți cont de aceste uh, inovații. În ceea ce privește societatea, Există două aspecte fundamentale. În primul rând, uciderea lupilor se spune că ar crește nivelul de toleranță socială față de această specie. Este total fals. Chiar dacă uh, guvernul omoară uh, lupi, societatea nu are această percepție. Am văzut în ultimele săptămâni în regiunea Asturias, unde lupii sunt uh, omorâți, uh, și aceasta dăunează unei uh, uh, regiuni care trăiește practic de pe urma turismului în bună măsură. În al doilea rând, societatea spaniolă a progresat uh, mult mai rapid decât uh, legile în acest domeniu al conservării. Cerințele sociale în vederea protecției lupilor sunt foarte clare, așa cum au arătat manifestațiile de la Madrid în 2016 și 2017. Dacă legislația întârzie foarte mult și rămâne în urmă, atunci imaginea instituțiilor europene va avea de suferit și acestea vor fi văzute ca instituții învechite și nu de progres. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Marco Cipriani, din partea eh, Comisiei Europene. Aici avem două petiții. Pe prima am discutat-o deja în noiembrie 2015, am uh, făcut câteva comentarii care rămân încă valabile. A doua petiție este nouă, dar pe aceeași temă. Și aduce alte elemente, de exemplu, gestiunea. Spune aici, management, chiar când este permis în temeiul directivei, nu trebuie să fie luat ca sinonim cu management al vânătorii, adică managementul sau gestiunea nu este vânătoarea. Suntem de acord. Managementul sau gestiunea este o noțiune mai largă decât vânătoarea. Nu este doar părerea noastră, ci este uh, reflectat și în planurile de management, de gestiune și în Spania și în alte state membre. Gestionarea carnivorilor mari poate avea diverse implicații. Pe de o parte, uh, poate presupune gestiunea managementului, asigurarea că, de exemplu, există zone pădurite pentru uh, lupi care să acopere zone sensibile, de exemplu, uh, locurile de întâlnire sau unde se cresc puii sau vizuinile pot să presupună Uh, conectivitate pentru reducerea fragmentării, reducerea mortalității uh, în urma infrastructurilor de transport. Gestiunea poate însemna și o bună uh, a prăzilor în cantitate suficientă de la copitate mm, până la celelalte prăzi. Management mai înseamnă și managementul conflictului, adică rezolvarea tuturor conflictelor care apar la prezența lupilor, adică asistarea sectoarelor afectate prin susținerea, de exemplu, prin măsuri de protecție a uh, șeptelurilor. Apoi, uh, gestionare mai înseamnă și uh, documentare cu privire la populație, la uh, trend, tendințe, dietă, impactul asupra uh, animalelor domestice, asupra gamei, dar și circularea, distribuirea acestor informații. Un aspect foarte important. Dar dacă speciile apar în anexa 5 a directivei habitat, atunci gestionarea poate însemna și vânătoare. Deci este permisă. Atâta vreme cât aceasta este durabilă, cât este compatibilă cu conservarea speciei. Ajungând la situația din Spania, da, într-adevăr, uh, pentru lupul de la nord de râul Duero, potrivit directivei Habitat, această populație poate fi supusă vânătorii, așa cum este permis în alte regiuni pentru populațiile de lupi, uh, în părți ale Greciei, Finlandei, Slovaciei, cele trei state baltice, Polonia și în alte state membre. Directiva spune că poate fi vânat. Asta nu înseamnă că trebuie să fie vânat. Sigur că există situații în care, într-o țară, potrivit uh, directivei, uh, lupul ar putea fi vânat, dar nu este vânat și este tratat ca specie protejată. La nord de râul Duero, în Spania, poate fi vânat atâta vreme cât este păstrat într-un statut de conservare adecvat. Și potrivit informațiilor de care dispunem și rapoartelor oficialele pe, oficiale pe care le-a notificat Spania în temeiul articolului 17 a directivei Habitat, lupii sunt în uh, populație mare, 2000 de indivizi. Cu această ex- excepție în Sera Morena, în sud. Populație care este recunoscut mică și de autoritățile spaniole. Este reflectat și în raportul pe articolul 17. Comisia a urmărit uh, evoluțiile și este în continuă, în permanentă legătură cu autoritățile pe subiectul Sera Morena. Cerința de a schimba anexa directivei și extinderea regimului strict de protecție la întreaga Spanie, inclusiv la nord de nord de râul Duera. S-au mai făcut cereri din partea Spaniei să se îndepărteze regimul de protecție strict, deci invers, la sud de râul Duero. Dar poziția Comisiei este următoarea. Considerăm cadrul legal prezent adecvat și nu vom propune nicio schimbare, nicio modificare a directivelor sau anexelor. Lucru confirmat și de concluziile recente a stării uh, a fitness check, uh, care este un studiu de evaluare uh, exhaustiv al directivei Habitat. Oferă flexibilitate autorităților naționale și este potrivit și în temeiul obiectivului de a păstra statutul de conservare adecvat. Mulțumim! Mulțumim comisiei. Înainte să deschid dezbaterea, aș vrea să vă informez că ieri la acest subiect a fost abordat și în ședința coordonatorilor, deoarece am, primis, eh, am primit informații. S-a, se va face o analiză, un studiu care va dura câteva luni, așa că nu putem închide această petiție. Vom aștepta comunicarea din partea guvernului spaniol și rezultatul acestei evaluări. Vom discuta subiectul, dar nu putem să o închidem. Domnul Marcelezi are cuvântul. Señor presidente, eh, primero me gustaría... Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc uh, petiționarilor pentru prezența lor aici. Știm că nu sunt singuri, pentru că recent uh, mii de persoane s-au manifestat la Madrid pentru a cere ca uh, lupii să fie protejați. Lupii sunt uh, un animal esențial pentru menținerea multora dintre ecosistemele spaniole. Pe de altă parte, este uh, posibilă și de dorit coexistența lupilor cu uh, oamenilor și aceasta pentru a avea o creștere animalelor durabilă. Lupul uh, poate fi și uh, uh, o reclamă foarte bună pentru turism și deci sursă de ocupare verde. Mai mult decât atât, lupul a fost uh, declarat uh, specie de interes uh, comunitar și directiva habitatelor um, arată că e nevoie de o stare favorabilă de conservare pentru aceste specii. Lucru care nu se întâmplă în Spania. Am văzut ce se întâmplă cu articolele 14 și 16 din această directivă care nu se respectă. Dacă vedem ce se întâmplă în Avila, în regiunea Castiei Leon, Uh, provincia aceea s-a declarat uh, liberă de lupi. Iată, deci, uh, nu este o soluție durabilă, nu este o gestiune durabilă pentru această specie. Asta nu înseamnă conservare, ci exterminare. De aceea aș vrea să reamintesc aici că o astfel de atitudine care este prezentă în Spania contrazice practic legislația europeană lucru uh, pe care nu-l putem accepta de la Parlamentul European sau de aici, de la Comisia noastră. Trebuie să facem ceva pentru ca legislația europeană să se respecte și pentru ca uh, în Spania lupii să fie protejați așa cum trebuie. De aceea mă bucur să aud că petiția va rămâne deschisă și că vom avea și un raport care, fără îndoială, va uh, sublinia importanța acestor uh, Uh, practici nefavorabile în Spania și va veni cu propuneri alternative. Mulțumesc, domnul Zivaga. În primul lugar, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând îmi cer scuze pentru că am ajuns un pic târziu, dar uh, veneam de la Comisia pentru Industrie. În primul rând vreau să mulțumesc uh, Asociației Lobo Marley pentru că a adus aici la Parlament această temă care este foarte importantă uh, pentru Europa, așa cum arată directiva pentru habitate și trebuie să favorizăm uh, conservarea acestei specii. Lupul se află în imaginarul colectiv uh, și în achiul comunitar și reprezintă o adevărată uh, valoare cinegetică. Uh, este important ca și specie pentru alte animale, cum ar fi uh, mistreții și altele. Uh, Ecosistemele sunt foarte complexe și nu pot uh, exista fără uh, prezența lupului. Din punct de vedere științific s-a arătat că vânătoarea de lupi și controlele letale care au fost impuse și care au dus la scăderea atacurilor față de animalele crescute de oameni au dus la efecte contrare decât cele sperate. Practic, uh, se scade uh, capacitatea de vânătoare a lupilor față de prăzile lor uh, naturale. Lupii urmăriți astfel uh, sunt foarte ușor de prins după aceea. Iată de ce trebuie să ne implicăm cu toții și soluția nu este aceea de a scădea numărul lupilor acestei specii protejate, ci să ținem cont de existența lor în cadrul ecosistemelor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnilor și domnilor. Se pare că ieri coordonatorii au cerut un studiu cuprinzător, o nouă linie de comunicare între guvernul spaniol și comisie. Pe această, acestea fiind spuse, lăsăm petiția deschisă și ne vom întoarce. Mulțumesc! Bun, suntem atunci la 2348-2014, petiție adresată de Adolf Witt, cetățenie germană, privind restricțiile asupra populației de lupi în Saxonia. După câte știu, nu este prezent petiționarul. Așa că dăm cuvântul domnului Marco Cipriani. Aveți cuvântul. Petiționarul a cerut schimbarea anexei directivei privind habitatele și îndepărtarea protecției stricte a vânării. Lucrul acesta a fost deja discutat în noiembrie 2015, comentariile pe care le-am oferit rămânând valabile. Singurul element, element nou, semnificativ, este încheierea evaluării a directivei Natura. Da, detalii. Pentru detalii, documentul de lucru publicat pe 16 decembrie 2016. Deci, concluzia este că Uh, directiva Habitate și Păsări sunt considerat, este considerată adecvată, relevantă, pertinentă și oferă suficientă flexibilitate statelor membre să abordeze chestiunea implementării. Comisia poate asista la implementare și va ajuta. Lucrăm la un plan de acțiune în vederea ameliorării punerii în aplicare. Prin urmare, Comisia nu intenționează să propună niciun fel de schimbare în directivă și nici în anexele ei. Adică, în Germania, lupul se va încadra în anexa 4, protecție strict protejată, ă, specie strict protejată. Povestea legată de anexele 4 și 5 de fapt nu este o chestiune reală nu asta e problema, ci provocarea pe care o avem este coexistența. Adică să învățăm să trăim cu aceste specii de animale carnivore mari, care sunt prădători. Să învățăm să ne împărțim uh, peisajul cu, inclusiv cu prădători, printre care se numără și lupul. Coexistența fiind necesară și în temeiul anexei 4, dar și a anexei 5. Statutul de conservare favorabil, obiectivul directivei, este de îndeplinit și în temeiul articol, uh, anexei 4 și 5. Coexistența și provocările pe care aceasta le implică înseamnă că trebuie să investim în măsuri de prevenție pentru a avea cât mai puține pierderi de animale, să investim în educație, în informare, să promovăm dialog cu categoriile afectate și cu publicul larg. Exact asta s-a făcut în Saxonia. Potrivit scrisorii trimise Comisiei Petiției în iulie 2016 de către autoritățile regionale din Saxonia. Au explicat că îi susțin pe fermieri pentru prevenție, dar și compensații, că susțin cercetare, campanii de conștientizare, abordare care, potrivit informației pe care ne-a oferit, a fost de succes în a ține cât mai jos nivelul uh, de pierderi, de pagube, în ciuda creșterii populației de lupi și a avut succes din punct de vedere a majorității populației din Saxonia în favoarea lupilor, pe baza studiilor făcute. Deci, concluzia este că Comisia se bucură de abordarea luată de Saxonia. Mulțumesc. Se pare că aici situația este mai bună. Peter, aveți cuvântul. Ja, vielen Dank und ich muss, äh, man sollte auch äh, den Petenten... Mulțumesc. Trebuie să-i comunicăm sincer petiționarului. Mi-am și notat o, o propoziție. Din punctul de vedere al Comisiei, există suficientă flexibilitate acordată statelor membre. Eu vin din regiunea respectivă, este corect ce spune Comisia, Însă, chiar la început, când uh, a început uh, totul, s-au făcut eforturi de comunicare. Ideea e că dacă te-ai urcat în trenul greșit, să spun așa, greu mai cobori. Deci uh, există întrebări diferite ce facem cu lupii, cu probleme comportamentale. Bun, aceștia pot să fie um, vânați în gestionarea lupilor a existat o problemă în faptul că um, regiunea nu a stabilit chestiuni uh, de genul uh, există zone în care nu li se permite, să spun așa, accesul lupilor. Toate aceste lucruri trebuiau prevăzute la nivel local. Trebuie, uh, în răspunsul nostru, să scriem că trebuie discutate și rezolvate în Germania, la nivel regional, uh, problemele pe care le menționează petiționarul. Este vorba de coexistența pașnică între lup și om. De asta ține gestiunea, de asta ține poate o intervenție din când în când, dar este o chestiune de subsidiaritate. De unde să știe Bruselul uh, câți lupi are uh, Saxonia și de câți are nevoie? Uh, responsabilii de acolo trebuie să ia decizia. Deci Uh, uh, rugămintea mea este să închidem uh, petiția, dar o să rugăm petiționarul să se adreseze autorităților competente. Și propoziția menționată și de comisie că există suficientă flexibilitate în acordată statelor membre. Nézzük, hogy a bizottság elemezte a helyzetet, és többé-kevésbé el... Mulțumesc. Se pare că situația a fost analizată de comisie. Uh, Peter propune închiderea și vom notifica autoritățile germane în scris. Domnul Lec. Danke, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Salut închiderea acestei petiții, salut și faptul că Comisia, odată, cel puțin, uh, este de partea animalelor, iată, excepția întărește regula și lupul rămâne în anexa 4 în Germania. Foarte bine. Din acest punct de vedere aș vrea să vă spun că și uh, în ceea ce privește relația lup și om, uh, Uh, există mm, situații ciudate în acest Parlament. Ieri s-a discutat și despre lupi la Envi, la directiva Habitat și Natura 2000 și a venit un mm, deputat care a spus că mamele, nu mai, mamele se tem să-și trimită copiii să se plimbe în pădure. Ce, ce idee! Trebuie să uh, nu uităm că nici măcar o persoană, nici un copil nu a fost atacat de lup până acum. Dar știți câte cazuri uh, de decese avem uh, în fiecare an pentru că mai împușcă cât un vânător pe lângă? 40 pe an și în Europa probabil că sunt sute de uh, cazuri de persoane decedate pentru că au fost împușcate de vânători din greșeală. Poate că ar trebui să depunem o petiție ca să alungăm vânătorii din pădure. Cred că ar fi mai distractiv. să zic, Mulțumim. Avem o propunere din partea lui Peter, pe care o vom, o vom adopta probabil. Închidem această petiție. Următoarea petiție este numărul 11 din 2015, adresată de Johanna Parica Altenstedt, de cetățenie suedeză, privind vânătoarea de lupi din Suedia. Petiționara nu este prezentă. Dau cuvântul doamnei Linda Niland, în numele Comisiei. Aveți cuvântul. Thank you, Chairman. Mulțumesc. Vânătoarea în Suedia lupilor, în primul rând, exprimă nevoia cetățenilor de a simți deciziile care se iau în funcție de circumstanțele locale. Principiul al subsidiarității. De aceea, Comisia consideră, de exemplu, că instanța națională este, în primul rând, responsabilă de respectarea și aplicarea corectă a legislației în statele membre. Dacă nu au acces în vreun fel, atunci uh, comisia poate să se asigure de bună aplicare a legii. La fel este și cu vânătoarea de lopi în Suedia. În, în momentul în care a început chestiunea cu, uh, în 2011 cu permisele de vânătoare, nu au avut drept să conteste deciziile. Așa că s-a făcut o uh, plângere la uh, Comisia Europeană pentru că nu aveau. Uh, s-a deschis o procedură de neîndeplinire a obligațiilor împotriva Suediei în 2013, în moment când s-a acordat ONG-urilor de mediu accesul la uh, justiție. Totuși, în 2014, Suedia a hotărât să uh, delege decizia autorității de la nivel central de la Stockholm în județe. Decizia a fost bună, n-a fost problematică din punct de vedere legal, pentru că decizia urma să fie luată mai aproape de cetățeni. Însă, făcând acest lucru, uh, s-a restrâns accesul la, de, la justiție pentru ONG-uri datorită regulilor generale cu privire la contestarea deciziilor. Lucru care nu a fost potrivit legii și a mai fost uh, instituită o altă procedură de neîndeplinire a obligațiilor împreună cu o uh, avertizare trimisă Suediei. Deci două cazuri, două uh, situații de neîndeplinire uh, a obligațiilor, a doua fiind chiar cu privire la vânătoare. Acest lucru a dus la modificarea legii, deci a fost eficientă. Așa că în 2016, în Suedia, ONG-urile au dreptul să conteste deciziile Uh, în uh, contenciosul administrativ. Acum, ONG-urile de mediu, în decembrie anul trecut, contestă lucru care a dus la contenciosul suprem uh, suedez să ia o decizie pe acest subiect început în 2010. Aceasta este curtea cea mai înaltă în Suedia judici. Există câteva uh, principii când uh, e vorba de vânarea animalelor carnivore mari, susținută de uh, judecătoriile, echivalentul judecătoriilor uh, în anii trecuți. Înainte de a se lua uh, orice decizie uh, se ține cont de decizia Curții Supreme Administrative din Suedia. Mulțumesc. Colega Maria are cuvântul. Iau cuvântul pentru că vreau să spun ceva în legătură cu aceasta. Comisia uh, instrumentează foarte competent, dar în ce privește protecția lupilor, sunt uh, anumite aspecte pe care aș vrea să le uh, menționez cu privire la crescătorii de animale. Am o scrisoare în fața ochilor din partea crescătorilor din Trihonida, din Etela Camania, din Grecia, de pe 14 decembrie 2016. Acești crescători de animale se plâng Ministerului Agriculturii că uh, animalele lor sunt în mod constant atacate serios de lupți cu probleme, iar asociațiile de mediu din zonă, în scopul protecției animalelor sălbatice, lasă lupii să circule liberi. Care este rolul lupilor în echilibrul ecologic? Avem nevoie de legislație care să protejeze animalele, fără nicio îndoială, dar avem în același timp trebuie să existe și permise de vânătoare bine controlate. Avem de a face aici cu un alt subiect. Asociațiile de crescători de animale uh, uh, de exemplu, aici această scrisoare este semnată 900 de uh, fermieri. Deci, subiectul aici este compensație, pentru că când apărăm mediul și bunăstarea, bunăstarea și protecția animalelor uh, sălbatice și a lupilor trebuie să fie echilibrate de compensații pentru pierderile de animale pe care le suferă fermierii. Deci am menționat uh, această scrisoare este că uh, cumva prevestește vremurile în care uh, vor veni. Trebuie să protejăm și animalele sălbatice, dar și uh, oamenii și fermierii. Asta și am spus acest lucru ca să se țină cont de către comisie. Trebuie să ascultăm interesele tuturor taberelor. Nu putem proteja fermierii care locuiesc în Grecia, în munți, crescători de animale care uh, suferă din cauza acestor aspecte. Comisia noastră trebuie să țină cont. Sigur că este importantă punerea în aplicare a legislației, dar să privim ambele aspecte. Uh, este vorba de subsidiaritate. Statele membre știu exact ce se întâmplă în fiecare zonă a țării respective. Avem o legislație generală care stabilește principii generale, dar statele membre trebuie să se hotărască măsura în care doresc să fie flexibili. De exemplu, există regiuni uh, în anumit stat să se uh, Uh, ia măsuri astfel încât să se păstreze echilibru între uh, protecția animalelor sălbatice, a lupilor în acest sens și protecția activităților economice și a integrității fizice a vieții crescătorilor. Să nu uităm că viața în munți este diferită față de viața în zona urbană. Asta am vrut să subliniez și să supun discuții. Mulțumesc, Peter. Da, aș vrea să uh, vorbesc despre experiența mea, pentru că am avut, uh, am mai putut uh, discuta probleme regionale la Bruxelles. Gestiunea lupilor există, dar trebuie să existe și o uh, comunicare intensă la fața locului uh, cu statul membru, cu regiunea. Foarte se expus, am spus-o de la început, fără cerere nu funcționează nimic la Bruxelles. Și e și de înțeles. Nu putem să cerem Bruselului să știe care e situația ta în uh, Grecia sau undeva la mine, în Saxonia. Tocmai de aceea avem subsidiaritatea. Și ar trebui să avem această strategie astfel încât cei afectați să meargă întâi în regio- regiune, să discută de acolo și să vină o poziție comună din regiune, pentru că noi putem uh, primi uh, și informații contradictorii. Un exemplu, există și posibilitatea de a plăti compensații uh, agricultorilor, există posibilități uh, de a-i proteja, dar uh, există și situații în care nu se va putea acționa. Poate va trebui uh, văzut dacă nu trebuie uh, vânat câțiva dintre lupi, gestionat mai bine numărul. Um, dar, iată, de, de multe ori se spune, Bruselul ne impune tot și când, de fapt, regiunea ar trebui să decidă, oamenii vin să se plângă la Bruxelles e posibil să se fi făcut în eu euforia de la început greșeli. La noi, după 100 de ani, a fost reintrodus uh, lupul și uh, cele două părți uh, s-au uh, retras în tranșe și au refuzat să discute unele cu celelalte. Propunerea mea, să lăsăm uh, petiția deschisă și fac apel la autoritățile regionale să comunice mai mult Uh, și să folosească uh, instrumentele pe care le pune la dispoziție legislația europeană, pentru că sunt destule multe. Iar dacă uh, Bruselul spune nu acceptăm ce a decis regiunea, atunci mai discutăm. Asta poate și despre petițiile care vor urma, pentru că acesta este conflictul cu care ne confruntăm. Yes, închid mixul, parancsolăm. Grazie, Presidente. Doamna Evi. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să intervin și eu pe această temă. S-a vorbit aici foarte mult de accesul la justiție în Suedia și de asemenea de mijloace de conservare a acestei specii. Comisia a explicat uh, foarte bine despre ce este vorba. Trebuie să promovăm coexistența pașnică între oameni și lupi. Probabil că este un lucru absolut necesar. Pe de altă parte, ar trebui să analizăm cele mai bune practici existente în domeniu. Eu una sunt împotriva vânătorii, de exemplu, și cred că în uh, anul 2017, la momentul acesta, ar trebui să dispară așa ceva, pentru că uh, nu poate fi o măsură de gestionare a populației de animale și a marilor prădători. Mi se pare că este o adevărată greșeală și o aberație în ziua de astăzi ne putem gândi, bineînțeles, la alte soluții. Și acum vorbim despre lupi, însă nu e vorba numai de ei. Ne putem gândi la porcii mistreți. În Italia, extinderea, faptul că specia autohtonă este pe care de dispariție și au fost aduse specii din afară, populația a crescut foarte mult și aceasta a devenit o adevărată problemă pentru teritoriile noastre. De multe ori uh, se iau decizii la un anumit nivel, se fac greșeli și impactul asupra teritoriului este foarte mare, așa cum arăta și colegul Marias. E clar că există și consecințe din punct de vedere economic, din punct de vedere al producției agricole și pentru uh, fermierii locali. În ceea ce privește lupii și pot să vă spun uh, cu toată claritatea, mi se pare că vânătoarea lupilor nu poate fi o soluție viabilă. În Italia, la un moment dat, guvernul a propus um, ca lupul să fie protejat uh, uh, practicând vânarea acestuia, deci omorându-l practic bineînțeles, exista un număr limită de animale care puteau fi ucise. Însă noi, din fericire, am reușit să blocăm această propunere, care era o enormă greșeală și sper că o astfel de dezbatere să se poată face și la nivel general, nu doar pentru lupi, pentru că e vorba aici de mijloace de gestiune a teritoriului, de măsuri de conservare care trebuie să ducă la o coexistență pașnică între oameni și diversele specii de animale și nu la astfel de măsuri de dreptul barbare, pentru că există tot felul de soluții alternative pe care ar trebui să le întărim și să le divulgăm. Dacă avem bune practici, atunci ele trebuie să fie adoptate și în acele regiuni uh, unde uh, animalele sunt omorâte în continuare. Mulțumesc. Domnule profesor, vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc. Aș vrea să fac două comentarii. În primul rând, lupii uh, trăiesc în haite, în grupuri sociale și uh, atunci când dispar membrii din haită, uh, apar probleme, apar tulburări pentru restul lupilor e mult mai probabil atunci ca ei să atace uh, turmele dacă grupul a fost uh, atacat. Acesta este primul comentariu. În al doilea rând, probabil că știți deja, în anumite regiuni ale Europei, sunt uh, haite de câini vagabonzi și există cazuri în care uh, uh, au existat uh, ucideri provocate de acești câini vagabonzi și de multe ori se dă vina pe lupi. Este un lucru pe care trebuie să-l analizăm pentru că mi se pare că nu este același lucru. Și cred că noi suntem responsabili pentru câinii vagabonzi în timp ce lupii reprezintă un animal sălbatic și este cu totul altceva. Mulțumesc! Comisia Europeană pare să fie conștientă de această problemă, a menținut uh, o comunicare eficientă uh, cu Suedia, s-au lansat deja două proceduri, dintre care una a fost uh, încheiată, cealaltă este în curs. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru aceasta și, bineînțeles, vă susținem. Iar, pe de altă parte, sunt de acord cu colegii mei, nu vom închide această petiție Vom uh, aștepta sfârșitul uh, procedurii de încălcare a legislației comunitare și răspunsul Comisiei. Doamna Evi, domnul Marias uh, și domnul Iar au făcut propuneri pe care le supun atenției dumneavoastră și vă mulțumesc pentru ele. Următoarea petiție, 764 din 2016, adresată de un cetățean francez în numele grupului de cetățeni la voa de lup privind împușcarea lupilor în Franța. Petiționarii cred că nu sunt prezenți, așa că, domnule Cipriani, vă dau cuvântul din nou din partea Comisiei Europene. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Franța a adoptat un plan de acțiune națională asupra lupilor, care include perioada 2013-2017, înlocuind planul anterior. Obiectivul este acela de a reconcilia activitățile umane și prezența și extinderea lupilor pe teritoriu. Iată de ce planul de acțiune, practic, are de-a face cu coexistența între oameni și lupi. Obiectiv care a fost atins prin mai multe acțiuni. Măsura cea mai importantă este cea de susținere a măsurilor de protejare a animalelor uh, crescute de oameni. Există un buget uh, semnificativ alocat pentru aceste măsuri, uh, de la câinii de pază, gardurile electrificate, utilizarea păstorilor și așa mai departe. Se utilizează și fonduri europene în acest sens, în special în programele de dezvoltare rurală. O altă măsură importantă a fost cea a compensațiilor oferite pentru pierderea de animale crescute de oameni. E vorba și aici de sume care ajung până la câteva milioane de euro anual în Franța. Se susține cercetarea, monitorizarea, monitorizarea informația constantă, implicarea grupurilor uh, la nivelul uh, gestiunii și a dialogului deschis pentru gestionarea lupilor și uh, planul include și derogări, pentru că lupul este protejat în conformitate cu anexa 4 în Franța, însă există posibilitatea de a utiliza o derogare pentru a autoriza eliminarea anumitor indivizi și aceasta dacă se îndeplinesc anumite criterii. Pentru a implementa acest plan, Franța a oferit uh, un sistem gradat de măsuri, deci e nevoie de o serie de condiții care să se îndeplinească în prealabil înainte de a trece la eliminarea uh, lupilor. Se începe cu măsuri de protecție adecvate, uh, după aceea uh, măsuri de uh, îngrozire a lupilor pentru a îi îndepărta, um, sisteme de apărare care sunt întărite până la ultimul punct. Deci e vorba de utilizarea armelor pentru a îndepărta pe lupi. Este un sistem gradat, defensiv, care dorește să permită o utilizare a acestei derogări uh, în vederea uciderii uh, în cele mai puține cazuri cu putință. Știm că există decizii administrative care autorizează uciderea anumitor indivizi și acestea au fost foarte controversate în Franța, însă există un sistem uh, Uh, juridic foarte coerent în Franța. De multe ori aceste decizii de autorizare ajung în fața instanțelor prin apel și uh, judecătorii naționali sunt cei care verifică dacă toate condițiile prealabile au fost respectate, atât cele din legislația Franței, cât și cele din directiva habitatelor, de exemplu, uh, lipsa unor alternative satisfăcătoare, impactul asupra conservării și așa mai departe. Câteodată aceste autorizații sunt respinse în instanță. Rezultatul este că din 1992 încoace, de când uh, lupii au început să recolonizeze Franța, venind din Italia, deci din 92 până acum, populația lupilor s-a extins în Franța, atât din punct de vedere numeric, cât și din punct de vedere uh, a, a speciilor și a grupurilor a, reproducătoare. De aceea Comisia monitorizează în continuare această situație în Franța și felul în care se implementează planul de acțiune național și uh, monitorizăm uh, situația și în ceea ce privește derogările și utilizarea lor. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnule Marias, vă rog. Νομίζω ότι στη Γαλλία έχουμε ένα κλασικό παράδειγμα των Mulțumesc, domnule președinte. În Franța avem un exemplu clar al felului în care se gestionează aceste probleme. Mi-aduc aminte că în noiembrie 2014 lupii ajunseseră până în afara Parisului și fermierii, agricultorii, făceau manifestații în fața uh, uh, turnului uh, Eiffel. Eu cred că planul de acțiune din Franța poate fi un model pentru a vedea cum să abordăm această problemă. Și aici revin la comentariul făcut anterior. Trebuie să se ofere compensații agricultorilor pentru pierderile lor. Acest aspect este absolut fundamental și pentru că um, comisia noastră trebuie să tragă concluzii de natură generală, v-aș propune următorul lucru. Petiția aceasta și celelalte care au legătură ar putea fi transmise mai departe Comisiei de Agricultură. Pentru că există un aspect, și anume cel uh, al protecției uh, animalelor, care Uh, țin de competența Comisiei de Mediu, însă trebuie să ținem cont aici și de crescătorii de animale. Deci avem nevoie de un aviz și din partea Comisiei de Agricultură pentru că acolo se dezbat uh, toate aceste chestiuni. Am putea face o propunere, de exemplu, pentru a avea un plan de compensații pentru fiecare uh, animal ucis pentru acești agricultori. Pe urmă avem acest plan de acțiune francez cu soluții concrete, felul în care se monitorizează situația din punctul de vedere al numărului de lupi într-o anumită regiune. Toate acestea oferă o anumită flexibilitate autorităților locale și în domeniul subsidiarității se utilizează măsuri diverse de protecție proiectul acesta, planul acesta, mi se pare foarte interesant, însă mi se pare că din punctul nostru de vedere, din punctul de vedere al Comisiei PETI, ar trebui să analizăm și uh, posibilitatea protecției agricultorilor și a turmelor de animale, lucru care ar trebui să se dezbată la Comisia de Agricultură, pentru a vedea dacă sunt necesare fonduri specifice pentru protecția agricultorilor. Am uh, primit uh, denunțuri diverse, denunțuri, de exemplu, din regiunea Evros, um, unde lupii atacă turme de capre și de oi, haite foarte mari de lup care au uh, atacat acolo. De aceea, domnule președinte, sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Cred că trebuie să includem această dimensiune de mediu, trebuie să protejăm speciile sălbatice, însă nu trebuie să cădem în capcana protecționismului excesiv care ne va duce la extrema opusă și dacă ajungem acolo și dacă până la urmă agricultorii noștri vor avea de suferit multe pierderi, uh, animale și pierdere economice, s-ar putea ca și ei să treacă la soluții extreme, soluții pe care nu ni le dorim. De aceea trebuie să mm, oferim soluții la timp, și nu știu dacă sunteți de acord cu mine, mi se pare că petițiile acestea ar putea trece la Comisia de Agricultură și uh, această comisie să analizeze cealaltă fațetă pentru a ajunge la un echilibru în uh, vederea soluțiilor necesare. Mulțumesc. Domnul Iar. Da, domnule Maria, sunt de acord putem uh, să supunem atenției Comisiei Agri și uh, modul în care funcționează lucrurile în Franța, însă petiția în sine aș închide-o. Subiectul este de fapt rezolvat. Și uh, aici intervine din nou acest deficit de comunicare. Compensarea, despăgubirea pentru animale ucise de lup deci acordarea de astfel de compensații sau de despăgubiri este compatibilă cu legislația europeană. Deci ce, ce se întâmplă în Franța, ă, ce se întâmplă și în regiunea mea este permis, nu este interzis, însă la nivelul statului membru sau al regiunii trebuie să se dezvolte criteriile, să se elaboreze criteriile. însă aș vrea să uh, subliniez că există posibilități și pentru asta ar trebui, cred că ar trebui să arătăm asta și Comisiei Agri, să uh, prezentăm situația. Uh, ideea este că dacă există probleme la fața locului, ele trebuie clarificate întâi acolo uh, și apoi uh, putem noi să ne ocupăm de ea. Dar uh, această petiție putem deja să o închidem pentru că s-a rezolvat situația. Sì. Doamna Evi. Io in realtà manterrei aperta invece. Mulțumesc. Domnule președinte, eu cred că petițiile acestea trebuie să rămână deschise, așa cum am făcut-o și la celelalte petiții, pentru a aștepta studiul cerut în numele nostru. Sunt de acord să transmitem mai departe Comisiei de Agricultură aceste petiții, de ce nu? Și, din câte am înțeles, Comisia ne spunea că se autorizează în continuare astfel de derogări pentru uciderea lupilor. Deci toate petițiile în acest domeniu trebuie să rămână deschise. E nevoie de o monitorizare ulterioară. Acum, pe ordinea de zi, dacă ținem cont și de studiul uh, pe tema bunăstării animalelor, care a fost uh, prezentat uh, de domnul profesor Brum, Uh, se propunea închiderea uh, unui număr mare de petiții, însă mie mi se pare că, din potrivă, ar trebui să le menținem deschise pe majoritatea dintre ele, dacă ținem cont de dezbaterea de astăzi. Faptul că s-a recunoscut aici că e nevoie de mai multe acțiuni pentru uh, a face față lacunelor din legislația europeană la ora actuală și pentru o mai bună implementare a acestei legislații sau pentru a face față lipsei de legislație în domenii, așa cum a arătat uh, domnul Brum în prezentarea de azi dimineață. Iată propunerea pe care o fac și nu știu dacă colegii pot să mă susțină. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Iată care este propunerea mea. Cred că Putem accepta sugestia venită din partea domnului Marias și anume uh, petițiile acestea să fie transmise mai departe Comisiei Agri. Și acum un al doilea comentariu. Această petiție este oarecum diferită față de celelalte. Am auzit uh, comisia care spunea că în Franța există un plan de acțiune, există alocări bugetare care susțin acest plan și, prin urmare, din câte am înțeles, uh, domnul Cipriano spunea un lucru foarte important, și anume că Comisia monitorizează situația din Franța. De aceea, aș vrea să o rog pe doamna Evi să dea dovadă de mai multă înțelegere. Eu, alături de domnul Iar, v-aș sugera să închidem această petiție și să lăsăm celelalte petiții deschise. Bineînțeles, ne putem întoarce oricând la această temă. Dacă sunt probleme în Franța, e clar că oamenii vor reacționa și vor veni cu alte petiții. Cred însă că guvernul uh, francez um, analizează situația, o monitorizează și uh, Vom cere și Comisiei de Agricultură să uh, ne facă sugestii, așa cum a spus domnul Marias. Sunteți de acord? Și încă o dată vreau să-mi cer scuze pentru că sunt de partea colegului meu din PPE, domnul Iar. Sugestia, uh, domnule Marias, doreați să mai faceți o cerere, așa este? I agree with you. Finally, you, we, we, finished, we finished the petitions and now... Președintele, am încheiat cu petițiile și dacă doreați să spuneți ceva, vă rog. Proedre, e, ήθελα και την προσοχή των συναδέλφων. E, Aș dori să-i rog pe colegi să asculte cu atenție ce am de spus. Poate că vă amintiți că la reuniunea coordonatorilor am avut o discuție despre uh, oportunitatea de a-i trimite o scrisoare uh, domnului Tajani referitor la modul în care doamna Anietski, membra grupului nostru, vicepreședinte, uh, a abordat un anumit vot pe 15 decembrie anul trecut. Am avut această discuție și vă amintiți că eu am fost în minoritate am avut uh, argumentele mele, nu eram de acord cu doamna președinte și am spus că am fost împotriva propunerii. Am considerat că plenul trebuie să decidă dacă un, președinte, un vicepreședinte a uh, condus în mod adecvat votul și nu Comisia pentru Petiții. Uh, inclusiv uh, în timpul votului se pot ridica obiecții și imediat după. În ciuda acestui fapt, eu am fost în minoritate, s-a luat o decizie de către majoritatea coordonatorilor. Însă, pe 13 martie acestui an, uh, președinta a trimis o scrisoare domnului Tajani și se spune în engleză. On petitions have asked me to convey to, to you their dissatisfaction concerning, etc. Και παρακάτω λέει, the coordination... Membrii uh, comisiei m-au rugat uh, să, uh, trans, să, să le transmit uh, nes, uh, nesatisfacția uh, și uh, în plus membrii comisiei speră și așa mai departe. Se creează impresia că Toată lumea a fost de acord cu asta. Cred că scrisoarea, de fapt, ar fi trebuit să spună majoritatea coordonatorilor sau uh, majoritatea sau uh, toți coordonatorii, cu excepția domnului Marias de la grupul ECR. Citind această scrisoare, președintele nu are de unde să știe că uh, ce s-a întâmplat, ci probabil s-a gândit că este o decizie unanimă din partea coordonatorilor. Dar trebuie să nu uităm că a fost o reuniune a coordonatorilor cu care eu nu am fost de acord, a fost ceva greșit din punctul meu de vedere, bineînțeles, majoritatea a trebuit să facă ce avea de făcut, însă când scrie coordonatorii din Comisia de Petiții, se creează o impresie greșită. Cred că ar trebui pur și simplu să se prevadă, să, să fie scris majoritatea coordonatorilor din Comisia pentru Petiții. S-ar corecta acest lucru. Mi-ar uh, plăcea să puneți acest lucru în procesul verbal, pentru că scrisoarea a fost deja transmisă președintelui. Președi, președintelui. Ar vrea să știu și ce cred alt, uh, alte persoane, domnul Iar, doamna Evi, care sunt aici. Pentru că ați fost cu toții prezenți, asta s-a întâmplat. Vă amintiți uh, cu siguranță de uh, confruntarea între mine și uh, doamna președinte. Nu am fost de acord, am vrut ca acest lucru să fie menționat în procesul verbal din motive de conținut și din motive formale. Domnul Cearnețchi face parte din grupul nostru și um, eu cred că conduce foarte bine votul. Maria Sur, Marias kolléga elfogadja azt a megoldást. A levél már elment, azt már nem tudjuk megváltoztatni. Ehm, bun, scrisoarea a fost trimisă, nu putem face mare lucru în acest sens. Ați accepta ca soluție eh, să fie consemnat protestul dumneavoastră în procesul verbal al reuniunii de astăzi, cuvânt cu cuvânt, dacă doriți. Iar în numele Comisiei pentru Petiții vă voi uh, transmite că am luat notă de protestul uh, dumneavoastră și de observațiile noastre critice. Asta putem face astăzi. Peter Iar. De dragul uh, de a avea um, o, informații complete, mie votul nu mi s-a părut bun, dar um, am înțeles și poziția colegului. Uh, critica ar fi trebuit să vină imediat. Uh, scrisoarea nu schimbă nimic. Uh, împreună am pierdut votul atunci, dar majoritatea a decis și asta este. Trebuie să luăm notă de asta, să ținem cont, dar sunt și de acord că dacă din punctul nostru de vedere votul nu are loc în mod adecvat în plen, trebuie protestat imediat scrisoarea e ceva plăcut, dar uh, nu ne ajută la nimic. Uh, nici mie nu mi-a convenit foarte mult uh, cum a funcționat votul atunci. Domnul Maria, da, Maria, da, este, dar este majoritatea coordonatorilor. Redben, Evi sunt parancsolj meu. Doamna Evi. Vengo per dire che eh, ero presente quando il collega Maria sa... Aș vrea să spun că am fost uh, prezentă când uh, domnul Marias a solicitat ca obiecțiile sale să fie prevăzute în procesul verbal uh, și deci mi se pare normal să se exprime astăzi. Ar trebui să luăm notă de asta. Eu am fost pentru scrisoare. Știu că în timpul votului din plen a existat o încercare de a se solicita, de a se critica votul și de a se ce, face o cerere referitoare la vot, dar nu a fost posibil. De aceea am fost de acord cu semnarea scrisorii. Dar sunt de acord cu colegul Marias, care are dreptul să-și exprime dezacordul. Așa s-au întâmplat lucrurile. Bun, încheiem aici spunând că protestul domnului Marias va fi consemnat în procesul verbal, iar Comisia PETI va lua notă de comentariul dumneavoastră. Atât. Pentru astăzi ne vom